l avem invitat astăzi pe domnul comisar și așa cum ne-am pus de acord uh, ieri, și așa cum a sugerat și doamna Neuchel, Neuchel, dorim să amânăm votul pe strategia forestiară. Acum știu că dumneavoastră sunteți pe cale să vă căutați cardurile, cartelele de vot. Putem deci să începem votul? Însă am o întrebare. Cine este pentru amânarea acestui vot? Vă rog frumos. Deci cine dorește să se amâne acest vot? Amen. Okej, okay. kto jest... Go, przystępuje... Stopy. No, proszę, proszę bardzo, pan y, De Castro. Sorry. E... Domnul De Castro. Da, mi-am pierdut ceva timp pentru că a trebuit să schimb uh, locul. Însă vreau să vă spun că noi am discutat la grup de dimineață și am discutat cu uh, raportorul doamna raportor Costinger și înainte de vot dorim să supunem atenție niște elemente de amendamente orale pentru a cuprinde anumite lucruri care nu apar în amendamentele de compromis. Doamna Köstinger a acceptat această propunere de amendament oral și în aceste condiții noi nu dorim să se amâne votul. Doamna Köstinger, o, odniesienie się pani Kostinger, to wtedy nie będziemy głosować. Doamna Kostinger, puteți să ne spuneți ce credeți despre acest lucru? Wir hatten jetzt gerade, äh, domnule, tocmai vorbisem despre un amendament care este în compromisul 7 și să-l, vo- să-l votăm separat. Putem discuta despre asta. Este o chestiune tehnică de detaliu nu am nicio problemă cu acest punct. Dacă se depune un amendament oral, trebuie să fie și acceptat. Dar lista de vot nu mai putem să o schimbăm. Nu putem să desfacem uh, uh, compromisul, dar la acest amendament este în regulă pentru mine. Ok. Czy pan Federley prosił o głos, ale Domnule Federley, doreți să luați cuvântul? Da. Aș dori să rog pe colegi să vină mai repede dimineața pentru că acum uh, suntem într-o situație în care socialiștii acceptă votul și cer și amendament oral și bineînțeles că negocierile pot să continue, dar trebuie să facem lucrurile în regulă pentru că există multe lucruri care se întâmplă în paralel, coordonator la ITRE, ar trebui să ne mișcăm mai repede pe viitor. Doamnelor și domnilor, deoarece domnul comisar așteaptă vom lua o hotărâre înainte de vot.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 Doamne Costinger, cred că puteți să mai uh, negociați un pic uh, dacă este cazul și vom hotără înainte de vot. Vom vedea dacă vom amâna sau nu acest vot. Acum însă trebuie să-l invităm pe domnul comisar. Nu putem să-l facem să aștepte. Thank you.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 Nächste sagt schon gut. Chcę zacząć, proszę Państwa, chcę zacząć od przeproszenia Pana Komisarza za opóźnienie. Doamnelor și domnilor, în primul rând, în fața domnului uh, comisar, uh, ne cerem scuze pentru această întârziere. Bun venit astăzi tuturora și începem uh, ședința pe care am programat-o, întâlnirea cu domnul comisar. Am așteptat cu mare nerăbdare această întrunire cu domnia sa. Existau mai multe subiecte importante la ordinea zilei, iar Uh, comisarul deja a făcut anunțuri pe marginea mai multor dintre aceste tematici. Nu vreau acum să intru eu în uh, detaliu pentru că suntem presați de timp, însă înainte de a da cuvântul domnului comisar, vreau să-i salut și pe invitații noștri tineri fermieri din regiunea Ardeș, din Franța. Domnul Dantan este deputatul lor Bun venit, sunteți viitorul și speranța agriculturii europene. Iată, aveți mare noroc pentru că astăzi îl avem printre noi pe domnul comisar. Discutăm, deci, în comisia noastră cu comisarul, reprezentanții comisiei, pentru că avem și alți directori de la comisie, domnul Pleba și alți membri ai echipei care le sotesc pe domnul comisar și îi invit cu mare plăcere pe toți. Aveți cuvântul, domnule comisar. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Stimați deputați, mă bucur că ați uh, organizat această dezbatere pe marginea schimbărilor din PAC. Știți că simplificarea pentru mine este o mare prioritate și dorim reducerea poverii administrative pentru toți fermierii UE. Noua PAC și-a intrat în drepturi de trei luni încoace și bineînțeles că fermierii trebuie să se adapte, adapteze mă scuzați, la noile condiții. Trebuie subliniat că simplificarea este o răspundere împărtășită între instituțiile UE și statele membre și trebuie să ne asigurăm că într-adevăr vom avea o simplificare autentică în beneficiul fermierilor europeni. De-a lungul negocierilor uh, pe marginea noii PAC, statele membre și-au dorit foarte mult uh, mai multă flexibilitate, vorbind deseori despre diferitele circunstanțe specifice fiecărui stat membru, mai ales când vine vorba de implementare și ceea ce privește plățile directe și dezvoltarea rurală. Uh, să nu uităm că de-a lungul negocierilor Comisia a reamintit deseori statelor membre că orice flexibilitate suplimentară s-ar putea să fie încă uh, și mai, să ducă la o complexitate și mai mare a sistemului de plăți pentru fermieri. În ce privește măsurile de implementare pentru statele membre, în acest context uh, s-a dovedit că statele membre nu fac apel la toate măsurile de simplificare posibile în cadrul PAC, și poate din motive politice, uneori situația pare să fie greu de gestionat și deseori asta în detrimentul beneficiarilor, fermierilor. Domnule președinte, mă bucur foarte mult că am primit un răspuns de 110 pagini la invitația mea cât privește discuția pe noua PAC Mă bucur mult că avem această dezbatere pe care o apreciez foarte mult. Documentul acoperă foarte multe domenii, PAC, și, de pildă, criteriile de legibilitate pentru plăți conectate cu productivitatea sectorului, înverzire, inspecțiile pentru înverzire sau ecologizare, excepții, derogări, definiția fermilor activi, Uh, ferme mici, ferme deținute de tineri și așa mai departe. Toate aceste aspecte fac parte din document. Analizăm aceste propuneri și propuneri din partea părților interesate în cadrul procesului de screening pe care eu îl întreprind de când am preluat acest mandat. Statele membre și părțile interesate împărtășesc multe dintre aceste priorități și temeri și în cadrul dialogului societatea uh, civilă culegem diverse uh, informații legate de starea actuală, interese economice și neeconomice. Ca și deputați europeni în contact direct cu alegători dumneavoastră, uh, sunteți uh, de asemenea parte din acest exercițiu de schimb de bune practici și veți avea contribuții foarte valoroase. Sunt curios să le aud astăzi și vom vedea care sunt prioritățile în domeniul simplificării vreau să vă reamintesc despre trei principii cheie în acest domeniu. În prim, principalele linii politici, politice vor trebui să fie respectate, propunerile de simplificare nu trebuie să ducă la o slăbire a managementului financiar al PAC și să crească rata de eroare și să se acorde prioritatea acelor zone uh, care au nevoie cel mai mult Acestea sunt principiile cheie în discuția noastră de astăzi. Farmierii au nevoie de stabilitate pentru a implementa aceste schimbări pe teren, iar schimbările acestea nu sunt întotdeauna ușor de digerat. Fermierii trebuie să ia decizii în legătură cu investițiile de făcut, au nevoie de vizibilitate. Pe asta vreau să mă concentrez în lunile viitoare. Apoi, învărzirea sau ecologizarea. Nu vă va uimi deloc legătura dintre ecologizare și plăți directe. E vorba de o discuție de care sunteți conștienți. S-ar putea să existe modificări la cerințele în ceea ce privește zonele ecologice, dar și în altă parte vor fi făcute modificări. Avem un mesaj politic aici cu ecologizarea care merge dincolo de simpla simplificare. Însă există modificări pe care nu le putem face dacă nu modificăm actul de bază. Apoi, măsurile de piață. Și mă bucur că avem deja măsuri în acest sens de câteva luni încoace, care au preluat multe dintre sugestiile dumneavoastră. S-a creat un task force uh, la directoratele generale de la comisie pertinente, care au stabilit un calendar în ceea ce privește alinierea acestor regulamente cu altele de la comisie. Iar grupurile de export de piața unică Uh, sunt foarte active în acest sens. Avem de-a face de un, cu un screening de mai bine de 200 de documente și ne bucurăm că vom face acest lucru pentru că avem nevoie de o reducere sublim, substanțială a acestui aparat stufos. Avem de-a face cu standardele de piață, cu schema fructe și legume și așa mai departe. Regulile trebuie să fie simplu de aplicat atunci când este cazul, măsurile de urgență pentru stimularea pieței. Există o problemă legată de raportare, care este deseori o sursă de povară administrativă și apasă pe umerii administrațiilor, dar și al beneficiarilor. În sfârșit, simplificarea continuă și va continua. Trebuie să identificăm prioritățile împreună, să acționăm repede și să respectăm principiile pe care le-am uh, subliniat. Un exemplu bun de acțiune rapidă și concretă din partea Comisiei este următorul. E vorba de păduri. Statele membre au cerut Comisiei să ia măsuri în acest sens, dar și în ceea ce privește uh, înregistrarea animalelor. Uh, propun aceste măsuri cu acte delegate și sper că vom coopera împreună în acest sens pentru a modifica actul legislativ respectiv cât mai repede posibil. Apoi sunt conștient de problema legată de plățile la suprafață. După 2015, sistemul actual se termină la sfârșitul lui iunie. Fermierii nu trebuie să sufere din cauza acestor schimbări și acestei perioade de tranziție. Deci, domnule președinte, în concluzie, permiteți-mi să reamintesc ce am spus la început. Trebuie să fim pragmatici, trebuie să fim flexibili. Simplificarea nu se va petrece peste noapte, e nevoie de măsuri mai ample care să permită operatorilor și fermierilor să aibă o viață mai ușoară. Unele măsuri sunt mai ușor de implementat decât altele. Important este să avem rezultate, rezultate în domeniul simplificării pentru toți beneficiarii și pentru toți fermierii și dacă știm ce avem de făcut să facem asta cât mai curând posibil. Trebuie să câștigăm timp prețios pentru ca sectorul nostru să, mai, să redevină competitiv. Și uh, în ceea ce privește noile propuneri care pot să apară, o să vă consult în continuare, mă angajez personal și propunerile care vor apărea din partea dumneavoastră le vom examina cu atenție. Sper să avem un angajament constructiv constructiv. Consiliul Agricultură a propus o serie de linii directive și sper că și dumneavoastră veți avea un, o astfel de abordare, de ce nu prin rapoarte din uh, uh, proprie inițiativă. Și uh, după pauza sau după vacanță de vară sperăm că ne vom întoarce la treabă cu mult spirit constructiv. Mi s-a părut, uh, domnule comisar, uh, Vă mulțumesc foarte mult. Doamnelor și domnilor, mai bine de 30 de persoane s-au înscris la cuvânt. Și cred că sunt și alți doritori care s-au manifestat în acest sens. Coordonatorii două minute așadar per intervenție, restul membrilor câte un minut de vorbit, pentru că avem maxim o oră și jumătate la dispoziție. Și deci Haideți să începem cu coordonatorii. Vă rog frumos să vă amintiți că noi am trimis deja observațiile noastre în scris, le-am trimis prin grupurile politice către domnul comisar. Deci comisia a primit aceste observații. Începem cu domnul De, două minute. Danke, Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumim domnule comisar Hogan, pentru prezența dumneavoastră la Comisia Agri. Este urgent să discutăm toate aceste probleme. Sunt de acord când spuneți că trebuie să reducem uh, povara administrativă, atât pentru agricultori, cât și pentru autorități. La ora actuală avem de-a face cu o aplicare haotică a politicii agricole comune. Primesc uh, e mail uh, din, de la toată lumea, nimeni nu știe cum trebuie aplicată această politică și vedem că a fost o greșeală să începem cu aplicarea acestei politici agricole comune în 2015. Ar fi trebuit să prevedem o amânare, o perioadă de tranziție pentru a putea face lucrurile cu mai mult calm. Nu sunteți dumneavoastră de vină, domnule comisar, noi am fost cei responsabili, nu am obținut o majoritate în Parlament pentru amânarea reformei. Însă, se pune problema acum cum veți proceda, domnule comisar. Am citit ieri în presă că Comisia se gândește să amâne data pentru cerere din 15 mai la 15 iunie. Este un zvon sau este așa într-adevăr? Apoi, <clears throat> cred că este nevoie de o abordare pe două etape. În primul rând, să acționați cât se poate de rapid și în anul eh, financiar actual să eh, stabiliți eh, clar mm, ce este corect. Să vă dau un singur exemplu, aș putea să vă dau 50. Dacă avem un gard viu pe, o, pe un teren și există un drum de 4 metri între teren și uh, Um, gardul viu respectiv. Acum regulile spun că nu este o, un gard viu care este la marginea terenului. Trebuie să fie uh, văzut ca uh, fiind uh, adiacent la teren. Apoi, pentru următorul an, asta putem să discutăm în, în liniște, avem suficient timp. Dar acum nu puteți aștepta, um, ci trebuie să acționați cât se poate de rapid și să uh, verificați uh, și să răspundeți la toate aceste plângeri care vin uh, de la oameni. Eu am foarte multă încredere în dumneavoastră, iar eu și grupul meu uh, sperăm că veți reuși să debirocratizați politica agricolă comună. Nu putem decât să vă urăm mult succes. Domnul De Castro. Innanzitutto grazie Presidente, grazie eh, Commissario. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar. Subiectul simplificării este unul la ca, pe care îl discutăm de mai mult timp și în ultimul mandat am făcut unele progrese în acest domeniu. Însă nu putem spune că am obținut o îmbunătățire Uh, a vieții agricultorilor uh, și a statelor membre în general. Am uh, cooperat cu dumneavoastră și am lucrat și în grupul social-democrat pe acest subiect. Am căutat posibilități de simplificare, dar ne-am dat seama că nu există un temei juridic. Până la urmă, trebuie să avem un temei juridic comun, o bază juridică comună. Sunt de acord cu domnul Des că uh, este important care este calendarul pentru următoarele luni. Bun, ecologizare la nivel european, foarte bine. Putem să sperăm că se va ajunge și la o reală revizuire la mijlocul perioadei pentru a uh, verifica uh, efectele asupra mediului, dar acesta nu ar trebui să aducă cu sine uh, efecte prea mari asupra agricultorilor. Mulțumesc, spune președintele. Domnul Nicholson. Mulțumesc, domnule președinte. Îi urez și eu bun venit domnului comisar la comisie în această dimineață salut faptul că um, domnul comisar a considerat că simplificarea este una dintre priorități. Reforma PAC a vrut să rezolve toate problemele pentru toată lumea, dar multe dintre probleme, după cum vedem în regiunile noastre, um, nu și-au găsit o soluție sau multe dintre soluții sunt uh, lipsite de, nu pot fi puse în practică. Um, când mergeți în delegație, în, în, uh, la fața locului, trebuie să-i ascultați și pe, um, pe agricultori. Ultima reformă a creat o cultură a fricii. Toată lumea încearcă să, fie, să meargă la sigur uh, și să evite flexibilitatea care ar iar flexibilitatea care ar putea fi folosită, de fapt, nu este utilizată la nivel local. Domnule comisar, am avut senzația din ceea ce ați spus că în timpul reformei uh, PAC, comisia dumneavoastră a fost foarte deschisă și uh, disponibilă la schimbare. Pot să vă spun că și eu am trecut prin această reformă a PAC uh, și pot să vă spun că și dacă nu ați fost dumneavoastră comisar, comisia, uh, funcționarii erau aceiași și pot să vă spun că mi s-au părut încăpățânați și deloc dispuși uh, să ia în considerare schimbarea. Și când noi am încercat să uh, propunem uh, soluții mai simple, comisia de fiecare dată a spus nu, nu, nu. Și acum veniți și ne vorbiți despre simplificare. Dacă vorbiți serios, uh, o să vă susținem. Nu dați din cap dezaprobator, că știți că am dreptate. Când am încercat să simplificăm lucrurile, și cineva a făcut o greșeală sinceră. Uh, și, de fapt, ce am dorit uh, a fost ca dacă cineva a făcut o greșeală sinceră să nu fie pedepsit draconic uh, din, la prima abatere. Și comisia a spus, nu, nu, nu. Acum vă întreb, veți spune da și veți coopera cu noi? din fericire pentru domnul uh, comisar, poate spune că nu el a fost uh, părintele acestei reforme. Domnul Huitema, vă mulțumesc uh, pentru prezența domnule comisar, vă mulțumesc pentru disponibilitatea de a extinde termenul pentru solicitările de PAC. Aș dori să vă vorbesc despre sistemele de certificare. Acestea sunt foarte importante pentru ecologizare. Aceste sisteme pot aduce un nivel mai ridicat de protecția mediului. Din punctul meu de vedere, aceste sisteme pot fi un instrument util pentru a reduce rata de eroare la ecologizare. Măsurile nu vor fi controlate individual, ci trebuie să fie bazate pe un obiectiv. Dincolo de asta, sistemele de certificare simplifică implementarea um, măsurilor de ecologizare și reduc birocrația pentru toată lumea. Uh, unele state membre au deja uh, sisteme de certificare obligatorii pentru agricultori și acestea au uh, o contribuție la protecția mediului. Pe 22 februarie ați anunțat aprobarea unui sistem de certificare francez. Vă întreb, sunteți dispus să acceptați, să aprobați mai multe sisteme de certificare în mai multe state membre și puteți de asemenea să ne explicați cum sunt judecate de comisie aceste sisteme de certificare înainte de autorizare, astfel încât statele membre să se poată adapta la aceste cerințe? <coughs> Și apoi, sunteți dispus să uh, aprobați aceste sisteme de certificare înainte de termenul pentru solicitări de plăți sub PAC? Mulțumesc! Vă mulțumim! Vă informez că avem în rândul nostru pe președintele Comisiei de Buget. Vă urăm bun venit, ne bucurăm că sunteți alături de noi. Doamna Senra acum. Eh, gracias, presidente. Gracias, señor comisario. Mulțumesc, președinte, mulțumesc, domnule comisar. Mai întâi aș dori să vă spun că obiectivul grupului nostru este de a se îndrepta către o nouă politică agricolă comună, care să se concentreze pe uh, uh, micile exploatări agricole. În al doilea rând, în ceea ce privește flexibilitatea, simplificarea, noi credem că acestea nu trebuie să servească pentru a exclude micile uh, uh, ferme uh, din politica agricolă comună. ce puțin asta se întâmplă deocamdată în Spania. În al doilea rând, ni se pare fundamental să diminuăm din birocrația, pentru că cei care lucrează în agricultură nu au timp de pierdut, timp de ore în șir pentru birocrație așa cum este în momentul de față organizată politica agricolă comună. Mai, mai mult decât atât, uh, faptul că noi avem experiențe în ceea ce privește toate aceste proceduri, e bine, noi suntem de părere că toate aceste proceduri trebuie să fie gratuite și nu trebuie să depindă de o bancă sau de alte instituții private pentru a putea pune la punct aceste dosare în cadrul PAC. Și, în al patrulea rând, vreau să subliniez faptul că flexibilitatea nu poate servi, așa cum se întâmplă în anumite state um, pentru a acoperi faptul că vor continua să primească ajutoare niște întreprinderi care, în fond, au prea puțin de-a face cu agricultura și cu producția agricolă, strict tot sensul vorbind. Mulțumesc! Dziękuję pan poseł Hausling. Mulțumim, domnul Hausling. Mulțumesc, domnule comisar, că participați la această discuție. Aștept cu nerăbdare să văd uh, ce va prelua și ce va face Comisia cu propunerile Parlamentului și Consiliului. Practic, acum uh, ar fi rândul dumneavoastră să faceți o propunere și este interesant că întrebați pe cei care au participat la reformă uh, cum ar urma să arate simplificarea. Mă uimește un, un pic acest lucru. Cei care critică reforma acum au lucrat la ea Marile grupuri politice, de exemplu, au aprobat această reformă așa cum este ea. Și îmi amintesc foarte bine cum am, cum am stat la trialoguri și fiecare grup, fiecare stat membru mai avea câte un mic amendament pentru o mică derogare pentru propria țară. Și exact aceste derogări și exceptări uh, sunt acum cele care ne creează probleme, care duc la o aplicare diferită în statele membre. Mă gândesc la zonele prioritare ecologice. Aici aveam o propunere bună a fostului comisar. S-a făcut din asta un meniu uh, cu 28 de feluri diferite de a aplica această prevedere. Deci întâi trebuie să clarificăm care este spiritul reformei, ce vrem să aplicăm într-adevăr și cum putem să ne asigurăm că în cele 28 de state membre reforma este aplicată în același spirit și că nu avem excepții peste excepții. La uh, plățile cu plată avem 28 uh, de tipuri diferite de plăți. Nici asta nu ne ajută pentru o politică unitară în domeniul agricol. Unele state membre și unii membri ai acestei comisii încearcă acum, prin așa numita debirocratizare, simplificare, să încearcă să uh, elimine ecologizarea și acest lucru nu se poate. Trebuie să menținem această ecologizare și să spunem că uh, obiectivul reformei a fost ca banii publici să fie folosiți pentru servicii publici. N-am nimic împotriva simplificării, dar să nu eliminăm cu asta și ecologizarea. Mulțumim. Domnul Agnew. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, după cum știți, predecesorul dumneavoastră a simplificat PAC, făcând-o mult mai complicată. Iar aceste complicații au fost crescute de guvernul uh, din Regatul Unit uh, prin faptul că au considerat că toată lumea se pricepe atât de bine la calculatoare încât poate să depună cererile uh, pe internet. Asta a făcut ca până la urmă uh, ministrii de la noi, cu tot cabinetul și funcționarii, să vină la dumneavoastră și să se roage de dumneavoastră să le permiteți să amâne cu o lună aplicarea. Uh, și foarte bine ați făcut, dar în același timp uh, v-a cerut oare și să, să permiteți întârzierea plăților cu aproximativ 7-8 luni? S-a întâmplat acest lucru? Uh, și dacă da, ați sancționat această întârziere? Uitați, domnule președinte, numai un minut mi-a luat. Vă mulțumim foarte mult! După cum am spus mai devreme, voi dau cuvântul domnului comisar, apoi dumnealui va putea explica anumite lucruri, iar apoi următoarele intervenții vor fi mai scurte. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, tuturor celor care au intervenit. În ceea ce privește procesul uh, pe care l-am început, uh, vom avea concluzii ale Consiliului în mai sau iunie acestui an, iar ceea ce spuneam eu era că dacă vrem să coordonăm poziția acestei comisii, putem să, ați putea eventual să aveți în vedere un raport din proprie inițiativă pentru a putea avea mai multe poziții. Am primit oricum uh, multe documentații din partea grupurilor politice, de la deputați individuali și uh, mă bucur de fiecare dată când primesc exemple uh, concrete. Cu cât mai multe exemple avem, cu atât mai bine vom înțelege care sunt dificultățile în implementare la fața locului. Poate nu ați auzit, domnule Des, dar am extins data de la 15 mai la 15 iunie. În, inclusiv Regatul Unit m-a rugat să, ex, să extind acest termen. Vreo șapte-opt state membre mi-au cerut asta, dar pentru a ne asigura, asta este pentru a ne asigura că nu fermierii sunt cei care uh, au de uh, suportat consecințele pentru dificultățile pe care le au statele membre sau autoritățile pentru implementare. Uh, deci a fost un semn de bunăvoință față de beneficiari. Uh, am, arăt, am arătat că încercăm să ne asigurăm uh, că toată lumea poate să-și depună cererile uh, în mod corect și că se reduce rata de eroare. Sunt patru săptămâni, este o perioadă foarte lungă. Pot să vă confirm că guvernul din Regatul Unit nu a solicitat nicio întârziere a plăților. Apoi, referitor la alte măsuri menționate de domnul Des, mai mulți dintre dumneavoastră v-ați referit la aceste orientări și la regulamente și cum au fost ele interpretate în contextul discuțiilor cu statele membre. Am creat o unitate specială pentru asta, pentru a ajuta statele membre Uh, și în ultimele opt luni asta au făcut, au ajutat statele membre să interpreteze legislația adoptată de Parlament și de Consiliu. Toate aceste lucruri, precum zonele prioritare ecologice, cum sunt uh, gardurile vii și așa mai departe, sunt uh, luate în considerare, sunt, primesc atenția necesară și um, chiar astăzi mai târziu voi uh, avea o întâlnire pentru a discuta exact care sunt regulile um, care, care se aplică. Vom vedea care este spiritul legii și dacă interpretarea este uniformă în statele membre. De asemenea, aș dori să vă spun că, după cum știți, am decis ca penalitățile să fie mai uh, puțin stricte în primii doi ani. Uh, multe state membre încă nu au sisteme de identificare a parcelelor. Uh, pentru primii ani, așadar, nu vor fi impuse penalități. Și, de asemenea, furnizăm uh, instrument și, și de asemenea nu va fi nevoie de uh, suportul uh, cu fotografii pentru uh, delimitarea uh, parcelelor. Acesta va fi uh, solicitată numai mai târziu, după această perioadă de tranziție, pentru statele care încă nu sunt pregătite. Domnul De Castro s-a referit la un alt subiect, și anume, noi sperăm că până în iulie-septembrie Parlamentul va avea o poziție finală și că vom avea un pachet de măsuri uh, înainte de finalul acestui an măsuri care să fie gata de implementare, dar eu nu voi aștepta până la sfârșitul anului. După cum am spus, am luat deja o măsură referitoare la înregistrarea animalelor pe care o voi pune în aplicare imediat, dar majoritatea măsurilor de simplificare pe care le vom găsi sper că vom, vor fi gata să fie discus, discutate cu comisia dumneavoastră și cu Consiliul până la finalul acestui an. În niciun caz nu solicit uh, oamenilor să nu depun amendamente la actul uh, de bază, dar uh, în primul an eu aș dori să mă concentrez pe legislația secundară pentru a vedea ce putem îmbunătăți acolo. Recomandările pe actul, pe legislația fundamentală, um, amendamente la legislația fundamentală vom putea depune și mai târziu când vom face revizuirile. Domnule Nicholson, mă uimește să aflu că i-am evitat uh, pe fermier când am fost în Irlanda de Nord. Mă voi întâlni cu vreo 500 dintre ei uh, vineri seară la un eveniment uh, și discuții cu sindicatele agricultorilor. Deci bănuiesc că la întâlnirile cu sindicatele agricultorilor vor fi și agricultori prezenți. În calitate de colegiuitor, Dumneavoastră aveți o responsabilitate, Consiliul are o responsabilitate și noi la Comisie avem o responsabilitate să ascultăm uh, ce are toată lumea de spus. Dar uh, Comisia trebuie să se ocupe de implementare. Deciziile sunt luate de Parlament și Consiliu. Asta încerc să fac. Și interesul meu, sincer, este ca această PAC să funcționeze și dacă nu este funcțională, așa cum și-o doresc colegiuitorii, la revizuirea de la mijlocul perioadei vom putea analiza toate aceste lucruri. Referitor la sistemele de certificare în uh, ceea ce privește ecologizarea, sistemul francez este unul dintre ele. Cred că și legat, uh, țările de jos au, depus, au certificat un astfel de sistem, dar dacă statul membru respectiv nu a venit cu solicitări, încă, mai pot încă să o, să o facă. Doamna Sandra, ideea pentru, această, pentru acest sistem a fost să menținem uh, în producție o serie întreagă de agricultori. Unii poate cu normă parțială, alții cu normă întreagă. Dar este o oportunitate unică în uh, dezvoltarea rurală plăți redistribuite, plăți uh, plate, în funcție de deciziile statele, statelor membre. Um, statele membre au avut uh, flexibilitatea de a alege și asta le-a permis să ia măsuri care până la urmă au ajutat foarte mult uh, micii fermieri și mai ales pe cei din zone montane. Așadar, pot să vă spun că nu există niciun efort de a exclude pe micii agricultori, ci din potrivă încercăm să maximizăm oportunitățile lor de a rămâne în activitate. Domnule Heisling din partea mea nu va veni nicio propunere de eliminare a ecologizării, însă complexitatea politicii este o îngrijorare pentru mulți în ceea ce privește implementarea, însă Uh, fermierii primesc 30% de plăți uh, pe baza măsurilor de ecologizare și sper că vor fi um, conștienți de asta. Uh, și bineînțeles, fermierii știu foarte bine că pe termen mediu și lung este în interesul lor să protejeze mediu, să protejeze solul. Dacă nu ai un sol bun, nu ai plante. Și avem nevoie de, de plante pentru a hrăni Europa și lumea în viitor. Apoi, în ceea ce privește sistemele um, în sistemele LPL. În orice caz nu dorim ca am oferit o extindere um, a termenului pentru ca penalitățile să nu fie impuse uh, prea repede. dar uh, pentru unele sisteme poate că investițiile ar fi trebuit să înceapă în urmă cu 5-6 ani um, și nu doar de curând. Dar acesta nu este cazul mai regatului unit, ci a mai multor state membre. Mulțumesc! Vă mulțumesc tuturor. Trecem acum la intervențiile din partea membrilor. Aveți numai un minut la dispoziție. Avem peste 30 de persoane înscrise. Începem cu domnul Andriu. merci à vous, monsieur le, le commissaire, de votre... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc, domnule, com, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră și de uh, hotărârea de care dați dovadă în acest dosar. Vreau să mă asigur de faptul că um, conlucrați cu administrația și aș vrea să vă dau două exemple precise cu care ne-am confruntat în Franța. Mm Dincolo de propunerile pe care le-am făcut în scris referitor la simplificare și la care noastră v-ați referit adineauri, mai întâi, instalarea tinerilor, noilor agricultori. Acum avem impresia că interpretarea acestor texte, de fapt, contravine dorinței de a încuraja tinerii să devină producători ag agricoli. Sunt foarte mulți tineri care au dificultăți în momentul în care ne uităm la modul în care se interpretează textul. N-am timp acum să intru în detalii, dar dacă ne uităm, spre exemplu, la indemnizația de compensare în ceea ce privește handicapul natural, Aici, alegerile ce au fost făcute de către administrație în interpretarea textului comisiei nu sunt neapărat conforme și pun în pericol un număr foarte mare de uh, solicitări pentru zonele de munte. Aș fi vrut să uh, obțin mai multe uh, explicații în acest sens. Pani poseu Harens Garcia. Mulțumesc, care cuvântul doamna Harens Garcia. Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră azi dimineață. Eu cred că acum avem această posibilitate de a simplifica PAC și e o oportunitate importantă, deci trebuie să o luăm în considerare. Dar în același timp, acest lucru nu trebuie să servească pentru a pune la sub semnul întrebării niște decizii politice uh, pe care noi le-am luat pentru a organiza o mini-reformă a PAC în același timp, nici nu trebuie să avem o desregionalizare, pentru că, din potrivă, trebuie să se gască la o siguranță juridică pentru producători, pentru guverne. Și, în acest sens, eforturile noastre trebuie să uh, ducă spre mai multă precizare, mai multă claritate pentru a evita orice probleme de interpretare divergentă și uh, s-au vorbit despre uh, aceste aspecte. Și eu v-aș întreba în momentul acesta, în momentul în care vorbim despre reformă, despre simplificare. Ei bine, simplificarea în primul pilon, nu trebuie să uh, uităm specificitatea fiecărui sector pentru că um, autoritățile competente sunt cele care vor trebui să trateze cu asociațiile de uh, producători și asta în, diferit, în funcție de sector, însă există discrepanțe foarte mari între statele membre. Nu am timp mult la dispoziție, însă din punctul meu de vedere trebuie să avem o raționalizare a modului în care vom avea uh, o, o muncă făcută pe aceste criterii de uh, abordare a fiecărui sector în parte, să există mai multă omogenitate. Mulțumesc! Dziękuję. Pan poseł Flanagan. Mulțumesc, până doamnă președinte. Are cuvântul domnul Flanagan. Microfon, vă rugăm. Pardon. Pardon. It's okay. Um, I would like... Bun, mulțumesc, domnule președinte. E clar că e nevoie de o simplificare și de o clarificare pentru uh, toți agricultorii, atât din Spania, cât din Irlanda, cât din alte țări. Interpretarea care există în momentul de față uh, în funcție de criterii de mediu și de criterii de agricultură pentru schemele de plăți, duce la situații foarte diferite și duce la o acoperire și la o protecție diferită a habitatelor, a păsărilor și așa mai departe. Și e clar că aici există niște implicații financiare foarte mari pentru fermieri. Fermierii nu știu exact ce anume trebuie să facă și trebuie să ne amintim că ideea de bază pentru PAC era tocmai pentru a sprijini producătorii noștri, pentru a sprijini diferitele terenuri, diferitele culturi. Însă nu asta se întâmplă în momentul de față și mulți au impresia că sunt lăsați deoparte pe marginea drumului. Deci există această sugestie unii spun chiar că acest lucru de fapt nu e ca din întâmplare, dar uh, Uh, ideea fiind că ar fi, uh, există tendința de a favoriza fermierii care au dimensiuni foarte mari, deci acele ferme care sunt foarte mari. Sunteți de acord cu această idee? Pani poseł Scott Cato. Thank you very much. Cuvântul doamna Cato. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și vreau mulțumesc, domnule Hogan, domnule comisar, uh, pentru prezență. Sunt aici, în stânga dumneavoastră. Vreau să vă uh, să salut faptul că Dumneavoastră cunoașteți foarte bine întregul dosar și cunoașteți oamenii care intervin în, în acest sector. Ideea de simplificare se bucură de succes și cred că rezultă tocmai din faptul că am văzut că există anumite pachete în domeniul acesta care au fost retrase tocmai de comisie pentru a putea opera această simplificare. Există degrogări care acoperă un număr foarte mare de zone agricole, lucru care complică lucrurile și suntem de acord cu dumneavoastră că dacă vrem să ne asigurăm că există o implementare eficientă a textelor, atunci trebuie să existe și o plus valoare pentru banii uh, contribuabilor să fie utilizați în mod corect pentru protecția mediului, pentru a avea un mediu sănătos. Și mă bucură ideea să avem această simplificare și să reducem complexitatea, dar în același timp trebuie să ne asigurăm că există și beneficii ecologice și că ceea ce investim într-adevăr ne și aduce roade. Dziękuję, pan poseł Smith. Mulțumesc, care cuvântul, domnul Smith. Thank you, President. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, domnule comisar. Mă bucur să vă revăd din nou în această comisie a noastră și salut prezența dumneavoastră. Salut și prioritatea pe care o acordați simplificării. Acum m-aș referi la ceea ce a spus dumneavoastră, și anume că nu trebuie să punem sub semnul întrebare o, un acord politic. PAC este un sistem complex și noi avem cu toții un anumit grad de răspundere în uh, uh reforma care a fost operată ultima uh, dată și nu trebuie să mai relansăm și să redeschidem o cutie a a tuturor lucrurilor pe care le-am discutat deja. Acum, e clar că am putea să uh, ne uităm, spre exemplu, la articolul 99 din regulamentul orizontal referitor la plăți și diferitele sisteme de plăți. Uh, faptul că acestea uh, nu pot accepta o rată de erare mai mare de 5%. Apoi există în actele delegate cu totul și cu totul altceva. Și acolo se fixează un alt prag Acum, aș vrea să știu cum anume acest lucru poate fi coordonat cu intenția dumneavoastră inițială și comentariile dumneavoastră referitor la simplificare. Mai mult decât atât, care este punctul de vedere al Comisiei în ceea ce privește această simplificare? Cum anume o veți uh, organiza? Ați spus că veți face asta cu ocazia revizuirii la jumătate de uh, uh, drum, de parcurs. Uh, Uh, însă trebuie să țineți seama de faptul că s-ar putea ca o dorință de simplificare să ducă la o complicare și mai mare a situației actuale. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, domnule comisar. E foarte important să simplificăm PAC dar și mai important este să ne asigurăm că fermierii noștri au ferme productive și profitabile. Dacă ne uităm, spre exemplu, la țările baltice, noi am avut pierderi foarte importante în ultimele 8 luni și situația se înrăutățește, iar fermierii nici nu știu la ce să se mai aștepte. Acum trebuie să dovedească din nou și din nou că au o situație excepțională și că din această cauză au nevoie de sprijin. Întrebarea este următoarea în această reformă PAC, oare n-ar trebui să avem și o posibilitate de a acorda indemnizații, compensații pentru acei fermieri de dimensiuni reduse, cu ferme mici, care trebuie să se adapteze la schimbările care intervin pe piață, în așa fel încât oamenii să știe că dacă îi lovește ceva, ceva neașteptat, atunci vor fi totuși sprijiniți într-un fel sau altul. Mulțumesc, care cuvântul doamna Petir. Povjerenice, dobrodošli posljednji put kad smo razgovarali. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnule comisar. Ultima dată când ne-am întâlnit, v-am întrebat care era situația, care era programul dezvoltării rurale în Croația și a spus că erați îngrijorat pentru că, de fapt, Croația era una dintre acele trei țări care are mare întârziere și că există 377 observații formulate către Croația. Acum aș vrea să știu, astăzi aveți vești bune pentru mine în ceea ce privește uh, stadiul în care se află programul de dezvoltare rurală în țara mea? Acum am o altă întrebare. Tinerii agricultori m-au rugat să vă transmit această întrebare. Știu că această organizație a încercat să intre în contact cu dumneavoastră. E vorba de modificarea regulamentului care se referă la plățile directe. Noi am constatat că în țara mea nu s-au epuizat aceste plăți, plăți de bază, care se leagă deci de suprafață, de suprafețe, în cazul tinerilor agricultori. Însă noi suntem de părere că s-au primit fonduri și la nivel național și atunci aceste compensații ar putea poate să beneficieze de o exceptare, nu? O derogare. Mulțumesc, care cuvântul domnul Erdas. Vă mulțumesc. Aș dori să vă atrag atenția asupra unui caz concret, domnule comisar, și anume interdicția uh, plan, plantării de Uh, plante care nu sunt în mod clar indigene. Există un regulament față de aceste plante uh, și se creează acum o listă. Noi pornim de la premisa că ar fi o soluție mai bună uh, în loc să se facă o interdic- să se impună o interdicție, să se facă o referire la această listă. Doamna McGuinness. And, um, we appreciate... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Apreciem ceea ce încercați să faceți și să sperăm că veți obține rezultatele pe care ne le dorim și noi. Eu cred că uh, v-ați referit la diferite cazuri, studiu de caz în ceea ce privește anumite terenuri. Dacă am putea rezolva aceste uh, cazuri concrete, am fi foarte recunoscători și v-am sprijini. Apoi, eligibilitatea pentru anumite parcele. Acest lucru nu se nu e o problemă care privește doar circumscripția mea electorală, ci și alte circumscripții, pentru că nu știm exact cum se definește acel teren eligibil, acea parcelă eligibilă, pentru că s-au făcut uh, diferite tentative de a defini acest lucru pentru a vedea în funcție de plăți, însă în continuare mai trebuie cizelat. Acum, simplificarea. Cum această simplificare va duce uh, la eliminarea factorului frică? Da, eu îi ascult pe co- colegii noștri și salut ceea ce au spus, însă cred că aici e un element fundamental ce trebuie subliniat. În momentul în care un stat membru încearcă să fie flexibil, are îngrijorări pentru că această flexibilitate s-ar putea să îl ducă într-o încurcătură, să aducă cu sine anumite dificultăți, din care e greu de ieșit. Și cred că până la urmă e o veste bună faptul că ați extins termenul, asta e un lucru ce poate fi apreciat, și salut de altfel și abordarea noastră generală. Cred că și fermierii vor fi mulțumiți cu asta. Uh, vom vedea uh, pe parcurs treptat anumite modificări ce vor fi necesare, dar modificări de natură practică. Mulțumesc și acum, doamna, doamna Caputo. Eh, grazie Presidente, eh, innanzitutto complimenti. Mulțumesc, domnul Caputo, mulțumesc, domnule președinte. Și eu, la rândul meu, aș dori să-l felicit pe domnul comisar, care a dorit neapărat să introducă această simplificare pe agenda sa de lucru. Și a convins și Parlamentul în acest sens, în mod foarte eficient de altfel. Eu prefer să mă uit la pahar și să-l văd pe jumătate plin, în loc să-l văd pe jumătate gol. Deci am o abordare pozitivă. E adevărat că anumite probleme au fost subliniate de colegi, în mod clar. Nu putem să precipităm lucrurile, nu putem să ne pripim, așa cum spunea și colegul de Castro. Dar, domnule comisar, v-aș atrage atenția asupra unor aspecte destul de specifice, care ar putea să ușureze viața de zi cu zi a producătorilor. Mai întâi, aș dori să știu care este părerea dumneavoastră în ceea ce privește crearea unui registru unic un registru unic pentru exploatările agricole. Oare asta n-ar putea să ducă la o simplificare? N-am putea astfel să avem și un control sporit? În al doilea rând, oare n-am putea să avem un sistem de declarații, deci armonizat? Deci, în fiecare an să se prezinte un singur act administrativ unic, chiar în cazul în care există o solicitare de diferite tipuri de ajutoare, de plăți. I następnie odniesie się do wypowiedzi pan komisarz. Mulțumesc, doamna Calniete, și apoi domnul comisar. Thank you, Mr. Chairman. Dear Commissioner. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule comisar, vreau să vă mulțumesc pentru munca aceasta pe care o faceți în uh, domeniul simplificării și pe care fermierii noștri așteptau de multă vreme. Și am discutat cu fermieri și aceștia au subliniat diferite aspecte în care e clar că e nevoie în mod clar de simplificare. Eu aș, menința, am menționat câteva dintre ele. Meseria de fermier e una grea și complicată. Definiția unui fermier activ, de asemenea, este un element uh, uh, destul de complex. Apoi, în ceea ce privește zonele ecologice prioritare, acolo ar trebui să existe mai multă subsidiaritate, spre exemplu, în cazul uh, țării mele, Letonia. Se ajunge la o dimensiune de 14 metri din punct de vedere al terenului în ceea ce privește șanțurile, însă ar trebui să avem o abordare armonizată pentru toate statele membre, uh, pentru a ne organiza exact în același fel. Există programe de mediu și sistemul de raportare, criteriile de evaluare sunt atât de complicate și nu sunt pe înțelesul tuturor. Lucru care complică intervenția producătorilor și asociațiilor de producători. Mai sunt și alte sugestii pe care le pot înainta atenție, către dumneavoastră pentru a le supune atenției. Păi comisarul. Thank you very much, Chairman. Um, Mr. Andrew. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Ce privește înființarea fermelor de către tineri, Poate am putea să creăm un fel de grup uh, de reflexie. Mi-ar place să știu mai multe despre ce probleme s-au întâmpinat când vine vorba de interpretarea acestor prevederi. Statele membre, într-adevăr, trebuie să interpreteze normele urmând uh, liniile directoare și îndrumările din unitatea noastră de la Comisie. Dar în Franța, într-adevăr, există o chestiune specifică legată de zonele cu handicap natural vreau să vă spun că am rezolvat problema, zic eu, și așteptăm uh, ultima reacție a autorităților franceze pentru a soluționa acest dosar, care a fost foarte complicat, dar mă bucur că am ieșit la liman. Doamna Garcia, simplificarea asta nu înseamnă o nouă reformă a PAC după 2015. Nu despre asta e vorba. E vorba de modul în care punem în aplicare reforma pe care tocmai am uh, votat-o și care a intrat în drepturi în ianuarie 2015, vorba deci de claritate a implementării, a punerii în aplicare pentru a simplifica, pentru a reduce povara administrativă a tuturor celor implicați. Sperăm că vom progresa în acest sens. Iar ce privește organizațiile de producători, <clears throat> continuăm să încurajăm stabilirea unor astfel de, înființarea unor astfel de entități ieri m-am întâlnit cu oameni de la BEI și știm că există prin această Bancă Europeană de Investiții oportunități pentru tinerii fermieri, inclusiv uh, subvenții sau mai bine zis granturi pentru restructurarea sectorului lactatelor, etc. Deci lucrăm împreună pentru a încerca să promovăm înființarea de organizații de producători sau cooperative și să stimulăm și extinderea celor existente. În ceea ce privește directiva Habitat și păsări, uh, știți bine că eu nu sunt neapărat uh, specialist în acest domeniu, dar cred că în zona dumneavoastră, domnule Flanagan, există într-adevăr o problemă aparte și să știți că Comisia va primi în această săptămână din Irlanda un plan în 12 puncte în legătură cu aceste probleme. Iar cât privește definiția fermilor activi, multe state membre își doresc într-adevăr politici care să ducă la convergență și care să sprijine fermele mici. Deci, da, flexibilitatea e importantă pentru ca micii fermieri să poată să nu dea faliment. Nu vorbim despre cei bogați nu, nu, nu, să nu mă atrageți pe acest uh, teren uh, alunecos. mi aduc aminte, spune domnul uh, comisar. mi aduc aminte și intervenția dumneavoastră în legătură cu mediul. Da, procedură. Nu am pus întrebarea pe care ați menționat-o. Sunt de acord cu ce a spus domnul Hogan, pentru că suntem între prieteni. Doamna Scott Cado, această politică nu atacă tentativele de ecologizare, de înverzire, ci e vorba de modul în care se aplică măsurile respective și modalități practice de bun simț pentru a atinge aceste obiective de mediu. Cât privește proporționalitatea sancțiunilor, a fost menționată și asta și apoi ecocondiționalitatea și aici uh, sunt de acord cu abordările propuse. Sperăm să avem niște soluții realiste și proporționale. Pe de altă parte, nu putem să lăsăm pacul fără gestionarea financiară. Există bani care se cheltuiesc, ei trebuie să fie justificați, trebuie să existe niște controle și un echilibru, pentru că până la urmă e vorba de banii contribuabililor. Deci sunt chestiuni complexe și cu asta ne și ocupăm. În ce privește Croația, doamna Petării, planul de dezvoltare rurală croat a fost uh, aprobat și săptămâna trecută chiar am discutat cu autoritățile de la dumneavoastră, deci iată o veste bună. Cât privește veniturile, în țările Baltice, dar este o situație îngrijorătoare. Am fost în Finlanda acum o săptămână, m-am întâlnit cu miniștrii de resort agriculturii, așadar, din țările Baltice și acolo aveți o problemă legată de sprijinirea veniturilor. Avem niște măsuri deja, poate pe viitor vor trebui și altele, Însă eu înțeleg că ce ne-a spus că fermierii suferă la dumneavoastră în țările respective, înțeleg și urmărim situația cu atenție. În ceea ce privește colegul maghiar, a pus o întrebare legată de interzicerea plantelor non-indigene. Cred că ar trebui să îi puneți direct întrebarea domnului Andrei Caites, nu ține de resortul meu. Doamna McGuinness, în ceea ce privește uh, <coughs> Eligibilitatea de eligibilitate ale terenurilor. Dacă nu mă înșel, uh, cred că s-a depus deja o, o cerere în acest sens de la ministrul, Ministerul Agriculturii din țara pe care cunosc cel mai bine și cred că asta va fi un pas bun înainte pentru uh, beneficiarii noștri. Curtea de conturi. Uh, chiar astăzi, împreună cu DG Buget și cu alții, discută în acest moment, în această după masă, subiectul acesta, ca să vedem, într-adevăr, dacă nu se poate face un audit unic în acest domeniu. Există o propunere, trebuie să o evaluăm, însă trebuie să nu uităm că vorbim despre banii contribuabililor, trebuie să protejăm discuția noastră este, nu uitați, aceea legată de simplificare. E vorba de interpretarea regulilor uh, și de bun simț pentru a atinge în ultima instanță obiectivele comune. Domnule, nu ați vorbit despre o singură fermă, o singură declarație. E o idee extraordinară și ar fi foarte bine să avem așa ceva. Haideți să vedem dacă nu cumva asta ar putea reduce birocrația, ce potențial ar fi sau cel puțin să avem un singur portal, un portal unic pentru toată hârțogăria, pentru toate declarațiile și de ce nu? Ar fi bine să avem un astfel de rezultat final, dar nu va fi ușor să ajungem aici. Însă, da, dorim, în orice caz, vă spuneam, să reducem tot ce înseamnă hârțogăria. Ce privește acești fermieri activi, definiția respectivă, statele membre pot să extindă lista respectivă dacă doresc. Autoritățile din, Lat, din Letonia pot să facă treaba asta dacă vor, au flexibilitate dacă doresc, pot să adauge criterii Iar armonizarea trebuie să vizeze și zonele de interes ecologic. Pur și simplu nu dorim să forțăm uh, uh, omogenizarea în acest domeniu până nu vom vedea ce se întâmplă când vom evalua la jumătate de parcurs, deci în 2016, situația. Dar normal ne dorim o armonizare și cred că situațiile menționate sunt, uh, se pot rezolva și avem și alte uh, lucruri, cum ar fi zonele tampon, care sunt rezolv, se pot rezolva. Dar vom vedea ce se, întâmpla, ce se va întâmpla în 2016 și care, va fi, care vor fi reacțiile pe care le vom uh, culege până atunci. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule comisar Hogan, pentru că ați răspuns la această ultimă sesiune de întrebări, dar domnul Loazo are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Am o mică întrebare. Domnule Hogan, dacă am înțeles bine, amenda de un miliard de euro împotriva Franței nu va mai fi de actualitate. Puteți să confirmați? În Franța, problemele agricultură se acumulează problema cotelor de lapte, problema filierei porcine, concurență neloială din partea anumitor țări din nordul Europei, plus uh, um, embargoul rusesc și alte probleme. De fapt, toată agricultura din Franța este în plină criză. Foarte mulți producători sunt în pierdere. Iar în cadrul PAC, guvernul francez trebuie să scoată bani din buzunar pentru a susține sectoarele uh, în criză, de pildă agricultura bio. Iar agricultorii nu mai suportă situația asta pentru că birocrația este foarte mare, stau foarte mult la coadă, la birouri, pierd timpul și nu pot să-și permită să angajeze secretari și contabili. Agricultorii au devenit dependenți de prime, de ajutoare și sunt la coadă la birouri ce viitor îi așteaptă pe acești agricultori, mai ales pe tineri și mai ales pe cei din regiunea Ardeș. Mulțumesc foarte mult! Domnul Ferrand, domnule comisar, doriți simplificarea, însă n-am înțeles nimic din anunțurile dumneavoastră. Există un decalaj între discursul dumneavoastră, textele în vigoare și echipa dumneavoastră de la comisie. Intervenția dumneavoastră nu răspunde deloc temerilor prezente în uh, sectorul agricol. Mai multe observații. Dosiarele PAC vor fi redeschise peste o lună, însă eu am întâlnit factori uh, um, pe teren în Franța și sunt foarte îngrijorați de faptul că nu se știe nici până acum în mod viabil ce se va întâmpla cu măsurile de ecologizare. Apoi, <clears throat> Plățile pentru tinerii agricultori încă nu au fost deblocate, ceea ce va crea alte probleme în plus pe teren. Și, în sfârșit, primele pentru agricultura bio vor suferi întârzieri pentru că și aici nu s-a plătit totul. Domnule comisar, în concluzie, nu sunteți în stare să aplicați ceea ce ați promovat, o situație încă și mai complexă. Cred că ar trebui să lăsăm uh, prostile la o parte și să ne concentrăm pe o politică reală și cu perspective de adevăr pentru anul 2020. Niposeu Giufil. Doamna Giufil. Domnul Bove. Domnule comisar, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Nu o să atac comisia, ci o să dau în statele membre. Statele membre sunt răspunzătoare cu toatele, pentru că nu au dorit o PAC comună, fiecare a vrut în colțul său să aibă politica sa agricolă comună după chipul și asemănarea sa, o situație absolut uh, ubuescă și nu știm cum ne vom descurca, cum vom ieși la liman până nu vom avea o abordare comună. Asta e una. Și apoi, ecologizarea, modul în care ea este aplicată astăzi, nu sprijină efectiv tendința de a avea o agricultură mai ecologică. Nu, din potrivă. Asta face ca fermierii să respingă și mai mult protecția mediului. În sfârșit, în al treilea rând, trebuie să vorbim, să revenim la ajutoarele cuplate. Pentru că dacă nu ne întoarcem la această situație, s-ar putea ca toată politica PAC va fi respinsă în bloc de statele membre. Aș dori să avem mai mult uh, spirit uh, sau mai multă clar viziune în acest sens. Mulțumesc, doamna Aguilera. Gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc, domnule comisar, de asemenea, Vreau să spun foarte pe scurt că raportul pe care ne l-ați prezentat din partea Comisiei într-o ședință a comisiei noastre era că avem un model uh, de PAC um, în funcție de fiecare țară și această flexibilizare duce la probleme și sunt de acord cu cele spuse de domnul Bove în cazul acesta, vina, dacă e să găsim un vinovat, aparține statelor membre și felul în care aplică această flexibilizare. Acum am trei întrebări foarte succinte la care aș dori să mă refer. Mai întâi, domnule comisar, mă îngrijorează comerțul și piața internă, distorsionarea și faptul că acest lucru ar putea fi provocat de uh, plățile directe în sectorul fructelor și legumelor, pentru că există situații în care s-au făcut plăți într-o țară și într-o altă țară nu. Și asta, evident, poate duce la distorsionare. De asemenea, în țara mea, o altă problemă o reprezintă felul în care se aplică anumite criterii pentru creșterea animalelor și acolo avem probleme cu coeficienții de aceea eu sunt de acord și voi încheia, eu sunt de acord cu flexibilizarea, dar, așa cum spunea și colegul de Castro, dacă nu schimbăm regulamentul de bază, atunci vom avea o situație cu adevărat dificilă. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, commissaris, u sprak over een praktische uitwerking. Doamna Schneider, mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Ați vorbit despre consecințe practice a, tra- a acestei noi PAC și a măsurilor de ecologizare. Avem o serie de propuneri legate de plante, de semințe, o serie de specii vegetale și uh, animale trebuie să poată să uh, supraviețuiască în contextul directivei Habitat 2000, însă Însă nu cumva ar trebui să avem o abordare comună, mediu, agricultură. Deocamdată încă nu reușim să ne descurcăm în acest hățiș. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Maș, domnul Brian, să ne întoarcem la plata de bază. M-aș întoarce la comentariile spuse aici. trebuie să fie depuse, depuse în fiecare an două formulare în fiecare an, dacă nu s-a schimbat nimic în mod uh, substanțial, dacă am înțeles o bine, și apoi, în ceea ce privește Anglia, credeți că putem să sperăm că plățile vor fi făcute uh, la timp, în sfârșit? Domnul Bogovici. zelene komponente, deželi kot je Slovenija, ki ima samo 880 kvadratnih. Mediul înconjurător și ecologizarea în țara noastră, care de fapt este o țară care are foarte puțin teren arabil, e bine, aceste elemente fac în așa fel încât tema aceasta a suprafeței terenurilor care nu trebuie să fie uh, lucrate devine dintr-o dată o temă foarte complicată pentru noi. Uh, de aceea cred eu că ar trebui să avem niște măsuri mai flexibile. Noi, spre exemplu, avem anumiți agricultori care timp de decenii au uh, făcut eforturi foarte mari pentru a evolua în materie de producție, pentru a obține certificate și iată că dintr-o dată, totuși, observăm că anumite dintre aceste măsuri uh, nu li se aplică. Și aș avea o întrebare. de fapt, v-am adresat o întrebare și înscris în acest sens. De ce suntem noi mai catolici decât Papa? Și anume, aș vrea să știu cine hotărăște, statele membre, comisia, pentru că în principiu avem un singur papă, așa că nu trebuie să încercăm să-i luăm locul. Pan poseu Donano i następnie odniesie się pan comisar. Bun domnul Donanu și apoi domnul comisar va răspunde. Mulțumesc, domnule comisar. V-am uh, trimis o scrisoare săptămâna trecută. Cei din circunscripția mea sunt foarte neliniștiți de întârzierile înregistrate pe plan administrativ. Uh, ați uh, dat cursă acestor întrebări. Am înțeles Măsura JIA este pusă sub semnul întrebării și cred că mai ales la munte tinerii agricultori, mai cu seamă, trebuie să poată să fie sprijiniți pentru a-și menține în viață activitățile, pentru că să nu uităm că 96% dintre tinerii care înființaseră o fermă uh, prin aceste măsuri continuă activitatea câțiva ani după. De important pentru această perenitate să continuăm cu astfel de măsuri. Important pentru teritoriile noastre și pentru agricultura noastră. Mulțumesc. Domnule comisar, vă dau cuvântul. Thank you, Chairman. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Pot să vă spun că nu a existat nicio uh, uh idee de a impune o uh, amendă Franței. Domnule Loazou, poate doriți să, uh, să ascultați răspunsul. Deci nu există nicio intenție de a elimina amenda impusă Franței de un miliard. Uh, a trecut uh, mult timp, deci amenda nu a fost eliminată. Prețurile la materii prime și pentru domeniul, pentru sectorul uh, porc, cărnii de porc. Uh, am luat măsuri pentru a stabiliza acest sector și sperăm că acest lucru va duce la creșterea prețurilor în următoarele săptămâni. Referitor la alte materii prime, se există la lapte același preț în Franța ca și în urmă cu 2 ani și uh, după abolirea uh, cotelor de lapte avem o, din nou o, o, o poziție bună pe piață, putem să oferim sprijin uh, al pieței. Am luat de asemenea în considerare creșterea de 5,5% creșterea producției. Tinerii fermieri au un, succes, au un viitor strălucit în agricultură și am uh, luat o serie întreagă de măsuri pentru a oferi credite, pentru a-i ajuta la instalare. Și vă încurajez să spuneți tinerilor agricultori că aceste măsuri vor fi foarte utile, că atunci când se vor instala vor putea obține uh, credite pe termen lung uh, și investițiile de capital de care au nevoie. <coughs> Plățile pe care le primesc acum uh, vor exista și noi uh, plăți care vor fi oportunități pentru noi fermieri. De asemenea, așteptăm cu nerăbdare și raportul uh, referitor la agricultura uh, bio. Aștept chiar cu nerăbdare acest raport al domnului Heusling. Ecologizarea și statele membre. Aștept cu nerăbdare propunerile dumneavoastră despre cum am putea mai bine să aplicăm măsurile de mediu această comisie, Parlamentul și Consiliul tocmai au adoptat o nouă reformă care a intrat în vigoare la 1 ianuarie. Fermierii au nevoie de predictibilitate, de stabilitate, nu avem nevoie de o nouă legislație. Cred că agricultorii nu ar saluta o astfel de măsură, mai ales că s-ar crea uh, și din nou nouă birocrație. Responsabilitatea noastră este să, pre, să protejăm fond, fondurile contribuabililor și să ne asigurăm că sunt cheltuiți în mod adecvat. Apoi, statele membre decid uh, ce uh, plăți cuplate uh, pot oferi în funcție de dificultățile specifice. Este o, o alegere pe care o au pentru a compensa anumite dificultăți. Este vorba de un echilibru care trebuie să fie găsit între flexibilitatea acordată statelor membre și reguli. În același timp ne așteptăm să um, aplice măsuri uh, care să compenseze uh, problemele eventuale în anumite uh, sectoare. Dacă, în schimb, vom face cândva o nouă reformă a PAC, voi aștepta cu nerăbdare um, contribuțiile dumneavoastră. Apoi, în ceea ce privește contribuțiile statelor membre, care au multă autonomie în ceea ce privește acordarea sprijinului, sunt de acord cu anumite îngrijorări pe care le aveți referitor la distorsiunea uh, comerțului intern uh, în funcție de aceste uh, plăți. Este ceva ce vom continua să monitorizăm pe baza deciziilor luate de statele membre și ce decizii au luat ele referitoare la implementare. Dar este ceva ce uh, cunoaștem și vom continua să urmărim. Poate doriți să ne spuneți ceva despre implementarea coeficienților. N-am înțeles foarte bine uh, cum afectează asta statul noastră membru. Poate uh, ne puteți trimite niște informații, m-ar interesa mai multe detalii. Întotdeauna există un conflict între mai multă producție și mediu. Asta spun unii, eu nu sunt de acord, eu cred că ele merg mână în mână. Nu putem avea potențial în viitor în agricultură dacă nu avem o politică de mediu bună, dacă nu ne protejăm resursele naturale, dacă nu protejăm fertilitatea solului nostru și nu privim pe termen mediu și lung, până la urmă cei mai mari perdanți vor fi zonele rurale și agricultorii deci este o discuție pe care trebuie să o purtăm întotdeauna pentru a ne aminti ce este important pentru viitorul agriculturii, și anume protecția resurselor naturale. Și oricând sunt dispus să duc această discuție. O bună, uh, un bun uh, moment va fi și uh, revizuirea um, pentru fondurile din agricultură în 2016. Apoi, Abordarea bazată pe risc este un, uh, o formulare pe care o auzim foarte des în ultimul timp, dar uh, um, eu mă bazez pe audituri, pe monitorizări. În orice caz, uh, analizăm toate oportunitățile și, bineînțeles, <coughs> putem încerca să reducem uh, povara administrativă și faptul că trebuie trecut prin toată procedura în fiecare an. Însă deocamdată nu am găsit o soluție pe acest uh, subiect. Plățile pentru Regatul Unit. Au existat probleme cu sistemul IT în Regatul Unit care a dus la aceste întârzieri. Sper că vor putea face plățile anul acesta, dar este o chestiune ce ține de statul membru și de cum vor rezolva ei problema lor de IT. Apropo de fructe și legume, este o problemă în zona dumneavoastră uh, referitor la strictețea și complexitatea regulilor. Poate ne puteți da mai multe informații pe acest uh, subiect, dar vă amintesc de asemenea că analizăm o reformă pentru domeniul uh, și avem în vedere o reformă pentru acest domeniu, probabil pentru 2016. Domnul Denano s-a referit la dificultățile de a obține un acord cu uh, Um, autoritățile franceze referitor la zonele prioritare ecologice. Noua legislație din 2013 a făcut parte din reforma, s-a însemnat că lucrurile au trebuit să se schimbe și autoritățile franceze au trebuit să ia în considerare asta. Dar încercăm să Uh, încercăm să găsim uh, posibilități de sprijin pentru fermierii din uh, zonele cu handicap geografic. Sunt de acord că trebuie să facem în așa fel încât mai mulți oameni să, fie, să lucreze în agricultură. 7% acum sunt tineri agricultori, iar anunțul și nu mi se pare suficient. Sper că anunțul pe care l-am făcut ieri va fi un stimulent pentru tinerii fermieri calificați să primească uh, credite pe termen lung pentru investiții, nu numai credite uh, pentru activitatea zilnică. Dziękuję panie komisarzu. Pani... Mulțumim, domnule comisar. Doamnă Dodds. Da, mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, bun venit. Trebuie să vă spun că și această conversație este binevenită și angajamentul dumneavoastră pentru simplificare este de asemenea uh, binevenit. În ultimele săptămâni, în Irlanda de Nord, am avut o serie de întâlniri referitoare la implementarea PAC cu peste o mie de agricultori care au venit Astăzi pot să vă spun cu încredere completă că fermierii s-au săturat de penalități, și de birocrație <coughs> și, în general, sunt frustrați de faptul că PAC îi forțează să fie mai degrabă uh, completatori profesioniști de formulare și nu agricultori. Vineri am discutat cu Uniunea Fermierilor din Ulster aceștia s-au referit la complexitatea sistemului, la impactul asupra multor fermieri și a faptului că s-a trecut la plăți uh, forfetare și, bineînțeles, problema eligibilității parcelelor. Toate acestea sunt uh, considerate mult prea complicate. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnule președinte, spune doamna Müller. Domnule comisar, am uh, încredere în dumneavoastră pentru simplificare, dar în calitate de agricultor, eu însă pot să vă spun că um, <coughs> sunt foarte sceptică. Cu fiecare reformă lucrurile au devenit mai complexe. Propunerile sunt în fața dumneavoastră, sper că le veți analiza destul de rapid. Poate că în iulie ne văd putea da mai multe informații după ce vom avea uh, decizia Consiliului. Două lucruri concrete. Aș vrea să știu cum cooperează DG Agri cu DG Envy pentru uh, anumite zone. Apoi, de asemenea, aș vrea să găsim o soluție pentru aceste zone uh, permanente uh, înverzite și uh, terenul arabil, acest, acest termen de 5 ani. Apoi trebuie spus că ecologizarea este văzută pozitiv de către agricultori, vrem însă ca acest lucru să fie uh, flexibil. Uh, cel mai important ar fi să se uh, cupleze uh, primele pe suprafață cu cererile de plăți pentru a evita birocrația eh, excesivă. Doamna Ayuso. comisario. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar. Evident, eu n-am să vă vorbesc direct despre PAC, ci de o temă colaterală, și anume sănătatea plantelor. Domnule președinte, știți că avem probleme mari cu bacteria Xylella fastidiosa care afectează Italia, dar și uh, nu numai măslinii, ci și citricele în țara mea. Aceste patologii au, au uh, ajuns prin importuri în Uniunea Europeană, așa cum a demonstrat agenția EFSA. Și întrebarea mea este următoare: O să luați într-adevăr măsuri eficiente și mai ales o dată pentru totdeauna veți stabili pentru sănătatea, așa cum s-a făcut pentru sănătatea animalelor, să stabiliți o listă pozitivă pentru a ne asigura că toate aceste boli și molime în rândul plantelor uh, Uh, nu vor mai fi importante. Știți foarte bine că în sudul Europei propagarea, diseminarea aceste, acestor boli este foarte rapidă și avem din ce în ce mai multe limite și dificultăți din, pentru produsele fitosanitare ce le putem utiliza. De aceea avem nevoie de o listă pozitivă în ceea ce privește importurile. Posul Danter. Merci, monsieur le président. Merci. Domnul Donta, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență. Eu am impresia, la un moment dat, că mă simt așa ca un fel de um, cașcaval în sandwich, pe de o parte, între serviciile Comisiei Europene care ne spun o treabă și serviciile autoritățile guvernului care ne spun altă treabă. În ceea ce privește aplicarea textelor și simplificarea, v-aș face câteva sugestii. Haideți să avem un site internet cu principii clare și pentru a explica care este interpretarea din partea diferitelor state membre. Și astfel, în toamnă, o să putem să acordăm și un premiu, premiul complexității și premiul simplificării către statele membre. Și asta o să ne permită oarecare vizibilitate, vizibilitate reală pentru a ști exact care e situația în statele membre. Multe aspecte au fost evocate, dar eu m-aș referi la eligibilitatea parcelelor, a terenurilor. Eu am adresat o întrebare în scris predecesorului dumneavoastră care să clarifice de fapt ce se întâmplă cu terenurile împădurite în sudul Franței. Și Asta părea foarte clar, așa că nu figurează nimic în regulamentul de bază. Însă, pe teren, concret, ajungem din nou la posibilitatea de a exploata anumite terenuri. Așa că am vrea că ceea ce s-a spus oral de către comisie la un moment dat să figureze și negrupal, fără de care ajungem într-un impas. Am pus eu Belder. Domnul Belder. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Eh, commissaris. Eh. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut marea plăcere, acum câteva vreme, să discutăm despre certificare, dar acum aș avea o întrebare mai concretă. Dacă un certificat de, de echivalență este adoptat într-un stat membru, spre exemplu, pentru porumb în Franța, același certificat poate fi utilizat și în alte state membre, da sau nu? Și apoi aș dori să știu în funcție de ce anume, care este procedura care se aplică. Bardzo, panie przewodniczący, panie komisarzu, mam nadzieję... Domnul Cuzmiuc, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Vreau să-mi exprim speranța că propunerile acestea de simplificare a PAC vor fi cât de curând adoptate și vor fi adoptate la Parlament, la Consiliu și că fermierii încă de anul acesta vor avea ocazia să simtă efectele acestei simplificări. Acum profit de ocazie pentru a vă adresa o întrebare diferită. Plecăm de la statisticile Eurostat, de la datele Eurostat, fermierii din Polonia, în 2014, venitul lor a scăzut cu 6% puncte, cu 6 puncte. Și acest lucru se datorează în mod clar embargoului rusesc. Și întrebarea mai este următoarea. În 2015, în cadrul PAC, noi avem o rezervă de criză și vreau să vă întreb dacă veți utiliza această rezervă de criză pentru această situație pe care acum o cunoaștem foarte bine, în care există anumite sancțiuni și că aceste sancțiuni vor continua până la finalul anului 2015. Mulțumesc! Pani posul Hazekamp. Acum domnul Hazelkamp. Da- eh, eh, eh, Doamna Hazelkamp. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență. Politica agricolă comună actuală pune în pericol mici agricultori. În fiecare zi, șapte agricultori sunt obligați să-și abandoneze activitatea. Și creșterea productivității, creșterea suprafețelor terenurilor nu se referă doar la agricultori, uh, ci pune sub semnul întrebării și bunăstarea animalelor. Acum, care este rolul pe care îl va avea bunăstarea animalelor în procesul acesta de simplificare a PAC? Mai mult decât atât, animalele au nevoie de o reglementare eficientă, pentru că există categorii fără, fără reglementare și aveți cumva intenția în ceea ce privește creșterea iepurilor, spre exemplu, aveți cumva intenția să uh, aveți un regulament specific? Și o ultimă întrebare pe care o adresez tuturor uh, în ceea ce privește eliminarea subvențiilor agricole. Ce se va întâmpla? Domnul Iar, mulțumesc, domnule comisar. Mă bucur foarte mult că puneți în centrul acțiunii noastre politice simplificarea PAC. La ora actuală, agricultorii încearcă să uh, adapteze realitatea la noua legislație. Mă bucur că ați uh, extins termenul pentru 15 iunie. Trebuie să vă spun că nu este vina agricultorilor, ci mai degrabă de faptul că uh, administrațiile trebuie să poată să-și uh, aplice uh, noua legislație. În regiunea mea, de exemplu, uh, programul, softul este o problemă. De asemenea, mă bucur că vreți să uniformizați aplicarea. Însă, două întrebări. Unu, um, este posibilă o amânare a sancțiunilor referitoare la ecologizare până în 2016? Ați uh, spus odată nu, dar uh, acum mi-ați dat iarăși speranță pentru că ați amânat termenul pentru cereri. Și apoi, uh, programul pentru lapte și fructe în școală. Sunteți dispus să debirocratizați acest problem, acest sector? Copiii trebuie să mănânce mai mult lapte și mai multe fructe și legume. Thank you, Chairman, and my apologies to the committee and the Commissioner. Domnul Carson, mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că am ajuns mai târziu. Um, în discuțiile mele cu diferiți uh, fermieri în săptămânile precedente, ajungem la aceeași temă și anume a frustrării și sunt sigur că o cunoașteți pentru că ați abordat-o în parte. Și ideea este să avem spre exemplu, o inspecție, eu știu, indiferent de referitor la sănătatea animalelor, un anumit tip de inspecție. Și vine inspectorul și spune, da, uitați, mă ocup și de uh, criteriile de eligibilitate a terenurilor și mă ocup și de asta, așa că voi inspecta și asta. Și evident că se ajunge la frustrare și evident că în multe situații fermierul are impresia că va fi sancționat, deși în principiu ar trebui să primească un anumit sprijin pentru uh, ceea ce face el. Și asta din cauza felului în care se derulează inspecția. Acum, eu știu că am vorbit de simplificare, simplificarea întregului proces. Evident, în statele membre există departamente uh, prin care se va prevedea felul în care trebuie organizate strict uh, inspecțiile și gen, tipul de inspecții și scopul acestora. Acum, noi trebuie să ne asigurăm că va exista și o notificare prealabilă pentru a ști exact ce anume se verifică, sănătatea animalelor, plantelor și așa mai departe. Domnul Glesos acum. Mulțumesc, domnule președinte. N-am să uit niciodată, prima dată când ați venit noastră aici la comisia noastră și ați spus atunci uh, ați vorbit de o temă foarte importantă. Acum, dacă noi vom continua cu această situație, cu situația actuală, ne vom da seama că la un moment dat agricultorii se află într-un impas. Noi suntem un fel de intermediari și ce se întâmplă cu intermediari în general? Pentru că știm că există uh, un lanț întreg de actori care intervin. Agricultorii, asociațiile, intermediari și așa mai departe. Agricultura este primul sector pe care se bazează economia unei țări. O economie întreagă se bazează pe hrană. În cazul Greciei, spre exemplu. Noi observăm că avem mii de specii de plante specii care nu există în alte țări, cum ar fi uh, ier, um, plante aromatice care nu există în alte state membre a, și asta din cauza climei. Și atunci ce se va întâmpla? Ce se va întâmpla? Cum vom proteja aceste plante? Cum veți proteja în continuare măslinii? Pan poseł Agniu, bardzo proszę. Chairman, may I have your permission to turn... Domnule președinte, aș vrea să vă rog uh, să atrageți atenția acestui deputat că de fiecare dată când ia cuvântul în uh, comisia noastră depășește mult timpul ce este alocat. Des comentarii. No comments. Fără comentarii, spune domnul președinte. No comments. ei. Oui, merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Commissaire. Doamna Delahaye, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră, pentru faptul că ascultați comentariile noastre. Eu, dincolo de uh, mandatul meu de parlamentar european, sunt și agricultor. Și ca și mulți alți uh, agricultori, mă confrunt cu, dificu- cu, cu, cu uh, dificultăți în ceea ce privește implementarea PAC. Și nu numai în țara mea, știu că această problemă există și în alte state membre. Uh, Aici e vorba de transmiterea unor drepturi de plăți unice și transferarea acestora către noul sistem plăți de bază și felul în care se face acest transfer între doi agricultori. Aici există un vid, un vid juridic și trebuie să punem capăt acestei situații, pentru că asta duce la dificultăți, la neliniști, la temeri pe teren concret, în momentul în care se face un transfer de terenuri între doi agricultori. Mulțumesc! Dziękuję. Mam jedno pytanie. Panie komisarzu, czy jest możliwe uruchomienie... Mulțumesc, până doamnă președinte. Aș avea o întrebare, domnule comisar ar fi oare posibil la Comisie, în Direcția Generală pentru Agricultură, să avem o echipă care să fie în stare să dea răspunsuri la toate aceste întrebări adresate de parlamentari și eventual aceste răspunsuri să fie și publicate în așa fel încât să avem un fel de îndrumar răspunsuri la cele mai frecvente întrebări adresate. Acum, eu cred că ne-am epuizat lista de oratori care doreau să intervină și v-aș ruga acum să răspundeți la toate aceste întrebări. Uh, uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamnă Dodds, avem multe exemple despre povere administrative prea mari. Asta încercăm să facem și noi, să avem propuneri care să reducă aceste povere administrative uh, Uh, asupra beneficiarilor și asupra agențiilor de plată, iar eligibilitatea ține de resortul statelor membre în principal. O să vedem ce vom face cu simplificarea până unde vom merge. Doamna Müller, DG Agri și DG Mediu worcă, uh, lucrează foarte strâns împreună și se consultă pe toate aceste dosare. Avem o bună relație de lucru între aceste directorate generale. Uneori pozițiile nu sunt identice, însă avem un sistem de consultări interne pentru a interpreta diferitele prevederi, mai ales la dezvoltare rurală și eu cred că merge bine. Doamna Ayuso a vorbit despre problemele cu acele boli ale măsilor și ale citricelor, o nouă situație, Comisarul Andricaitis are direct răspunderea în acest dosar, dar vreau să vă spun că uh, lucrăm și cu Comitetul Comun pentru Cercetare, GRS, ca să găsim soluții pentru aceste noi patologii care pot să fie foarte grave, nu numai în Spania, ci și în alte state membre. Știu că um, comisarul Andricaitis este foarte activ în acest sens încearcă să găsească o soluție și noi, bineînțeles, îl sprijinim. Domnul Dantin a spus ceva foarte important în legătură cu interpretările date de statele membre, pe de-o parte, și de viziunea lege agri, pe de altă parte, sau interpretarea legislației. Cred că trebuie să vedem ce hotărâri s-au luat în ceea ce privește posibilitățile de implementare, așa cum au fost ele gândite și apoi, așa cum a fost ele pus în aplicare de statele membre. Ar fi interesant de făcut acest studiu comparativ și chiar și echipa mea se va aplica acest, asupra acestui exercițiu foarte în curând. Ar fi foarte, foarte interesant. Dumneavoastră cereți lămurări în legătură cu, în mod specific, uh, zonele forestiere. O să încerc să vă dau un răspuns mai încolo, direct. Echivalența. Asta ține de statele membre. Cinci state membre au cerut această măsură și s-a aprobat. Dacă statele membre o cer, noi nu putem să facem mare lucru. Așadar, în statul dumneavoastră, dacă nu s-a cerut uh, această măsură de echivalență, așa cum au cerut-o Franța și alții pentru cereale, ei bine, nu avem ce să facem. Deci, încă o dată, ține de statul membru, are această posibilitate de a solicita acest gen de asistență. Domnul Cuzmiuc, înțeleg că fermierii polonezi nu au câștigat prea mult în 2014, ca și mulți alții. Ați spus că 6% au pierdut în, puterea, în, în venituri, dar dacă uh, comparați cu cei din țările baltice, acolo vorbim de până la 20% pierderi și pierderi din exporturi. În ceea ce privește embargoul rusesc, am încercat să fac câte ceva, nu mare lucru, pe fructe, legume și pe lapte. Am încercat să se facă ceva fără a accesa rezerva de urgență. <clears throat> mă refer la plățile directe există posibilități de a ajuta cumva pentru a, a face ceva pentru a contracara embargoul rusesc. Dumneavoastră ați spus că eu am folosit rezerva de urgență pentru a reduce plățile directe la fermieri. Nu cred că despre asta este vorba. Noi continuăm să ajutăm fermierii, extindem schema, mai ales pe fructe și legume. În Polonia ea va merge până la sfârșitul anului, uh, uh, lunii iunie. Vorbim aici de mai multe mii de tone de mere care vor fi, să uh, zicem, își vor găsi o piață. Și avem și, stat, și piața americană care se va deschide pentru merele și perle din Uniunea Europeană și cred că Polonia va profita. În ce privește bunăstarea animală, colegul Andrei Caite se ocupă de asta, cred că l-ați interpelat deja dar în programul de dezvoltare rurală statele noastre au posibilitatea de a aplica măsuri legate de bunăstarea animală. Unele țări se descurcă mai bine decât altele, însă, încă o dată, aceste state membre au flexibilitatea și marja de flexibilitate ca să poată să investească în acest gen de măsuri. Dar, încă o dată, vă spuneam, să ține de portofoliu domnului Caitis. Domnule Iar, ne-ați propus să, să amânăm încă o dată măsurile de ecologizare după 2016, dar cred că nu este ceva satisfăcător. Eu cred că nu trebuie să renunțăm. Uh, trebuie să continuăm să facem ce e de făcut, dar să știți că nu vom amâna uh, după 2016. Vom vedea ce măsuri vor fi implementate. Eu am înțeles temerile dumneavoastră, însă armonizarea uh, regulilor între statele membre este un dosar uh, fierbinte Domnul McCarthy a vorbit, domnul McCarthy a vorbit despre notificări și a mai vorbit despre ideea de a avea o carte a fermierilor care să fie cumva la dispoziția acestor fermieri din toate statele membre care să poată să se uh, spună care, este, care sunt procedurile în legătură cu, proie, cu, cu intrarea uh, pe teritoriul unei farme, care este Uh, posibilitatea cu notificările. Eu cred că trebuie să există un fel de cartă a, ferm, a, a fermierilor care să știe care sunt drepturile și obligațiile ca să se știe cum să se reacționeze în caz de inspecții. Și eu nu cred că au fost foarte multe plângeri în acest sens în multe state membre bineînțeles că trebuie să, să existe un audit, să existe control și inspecții, pentru că se cheltuiesc foarte mulți bani cu această politică, dar bineînțeles trebuie să existe niște reguli pentru a putea face inspecțiile la ferme. Apoi, în ceea ce privește denumirea sau indicația geografică, suntem foarte activi și aici, în legătură cu celelalte denumiri, inclusiv pentru brânzeturi, pentru vin, deci facem multe pe plan internațional și vom continua. Așteptăm cu mare nerăbdare să vedem ce, cum vom coopera cu Grecia în ce privește dezvoltarea rurală. Putem să facem multe pentru fermierii greci dacă uh, primim și răspunsurile pe care le așteptăm din decembrie 2014 încoace și pe care încă nu le-am primit încă. Deci, încă o dată, suntem în stand-by. Noi vrem să-i ajutăm pe fermierii eleni și să-i ajutăm pentru a beneficia de pe urma plăților făcute din cadrul, în cadrul politicii de dezvoltare rurală. Doamna Adelae, plățile de bază, plățile pentru mediu, că ne place sau nu, suntem uh, pe cale de a implementa o politică asupra căruia s-a ajuns la un acord și suntem colegislatori și Toată lumea își dorește în acest exercițiu să se reducă poverile administrative. Dorim, deci, o simplificare și aici, la definiția plăților de bază, la alte plăți. Nu e simplu să interpretezi toate aceste eh, declarații. Dar eu cred că putem să avem o adevărată dezbatere de-abia la un an de la implementare. Și probabil că în acel moment eh, vom avea o discuție ne puteți uh, spune, ne veți putea spune, să spune atunci cum stau lucrurile. Așadar, domnule președinte, la DG Agri avem o unitate specifică pe care o, o pot contacta statele membre și parlamentarii și toată lumea și care se ocupă exact de întrebări și răspunsuri. Și acest serviciu eu vă încurajez să îl folosiți și se pun diverse întrebări legate de implementarea legislației, de clarificări posibile și așa mai departe. Trebuie folosit de acest serviciu. Domnule președinte, eu nu am întocmit un document care să fie un răspuns la scrisoarea pe care am primit-o. Eu nu am vrut eu să pun pe masă, sau mai bine zis, într-un document, aceste lucruri pentru că aștept de la dumneavoastră soluții, sugestii, întrebări. Deci eu propun să continuăm acest exercițiu de la bază la vârf pentru a stimula această reac- aceste reflexii, toată lumea, părți interesate, parlamentari și mai departe. Deci, în acest sens să lucrăm și vă încurajez să veniți și cu rapoarte din proprie inițiativă pentru a face acest lucru și uh, Sperăm că până în iulie, până în septembrie vom putea finaliza raportul respectiv și apoi să avem o, dis- o discuție legată de simplificare, mă refer. Pentru că avem mare nevoie de toată expertiza posibilă pe care o putem uh, aduna din toate circumscripțiile și va fi de mare folos să avem un astfel de tur de orizont, pentru că oricum Consiliul își va preciza poziția în mai sau în iunie. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Cred că Domnul Heck a fost uitat pe undeva, dar foarte pe scurt, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență și vă mulțumim pentru că sunteți pentru simplificări, pentru că simplificările aduc cu sine efecte pozitive. Avem nevoie de reglementări clare și de mai puțină birocrație în agricultură, însă asta nu trebuie să afecteze biodiversitatea, plantele, animalele, flora, fauna. Uh, în puțini ani vom vedea dacă simplificarea ne-a adus efecte pozitive sau nu. Dar nici uh, protecția animalelor în agricultură nu trebuie să, sca- să scadă. Ne-am dorit din potrivă să crească protecția animalelor. Chiar dacă nu este domeniul dumneavoastră direct, cu siguranță aveți uh, aveți uh, influența asupra colegilor dumneavoastră pentru a negocia chestiuni de bunăstare animală în domeniul agriculturii și ar fi foarte bine să vă sprijiniți reciproc. O ultimă întrebare. În următorii ani veți fi pentru mai multe uh, mai multă protecție a animalelor în uh, politica agricolă, astfel încât uh, animalul să nu mai fie văzut ca o unitate de producție ca un produs uh, și nu o ființă vie? Jedna uwaga, pan Iar nie... Da, o observație. Domnul Iar nu vorbea despre eliminarea totală a ecologizării, ci vorbea despre sancțiunile care se aplică pe această ecologizare, să înceapă aceste sancțiuni să fie aplicate în 2016 și nu în 2015. Da, știu că domnul Iar cunoaște răspunsul meu, și anume că nu vom impune sancțiuni legate de ecologizare în primii doi ani și sunt sigur că se bucură de asta. De asemenea, zonele de prioritare ecologice și parcelele, identificarea parcelelor, toate aceste măsuri le avem în vizor după 2018. Lucrurile astea sunt cunoscute. Însă vreau să spun domnului Eck că sunt foarte mult uh, un adept al uh, măsurilor de mediu. Încercăm să facem asta inclusiv protecția biodiversității, interpretarea normelor în vigoare și uh, Vă spun asta în contextul uh, consultărilor interne pe care le avem la comisie. DG Environment este foarte activ în acest sens și atunci când apar lucruri care uh, țin de agricultură, imediat ne contactează. Deci discutăm asta inclusiv la plăți. Ne dorim, bineînțeles, uh, bunăstarea animală la cele mai înalte standarde. S-au făcut multe uh, progrese în ultimii ani. Voi încerca împreună cu domnul Andricaitis să facem uh, cât mai multe în acest domeniu. Domnule comisar, vă mulțumim foarte mult. Mulțumim pentru toate răspunsurile pe care ni le-ați dat și cred că așteptările sunt foarte mari în ceea ce privește spiritul dumneavoastră de deschidere și mai ales în ceea ce privește măsurile pe care v-ați lua, le veți lua cu bătaie pe termen lung. Avem, deci, mari speranțe până la urmă și sper că v-ați simțit bine aici la comisia noastră și mai sper că înțelegeți că avem mari așteptări, mari speranțe. Sperăm că veți, sperăm că veți lua măsuri dificile, măsuri îndrăznețe și că veți începe acest lucru cât mai repede posibil, astfel cât anul 2015 să fie un an de tranziție, dar nu un an de stagnare. Ne dorim mai multe informații, mai multe explicații. Să nu uităm că trebuie întotdeauna luat pulsul uh, uh în rândul fermierilor. Ei trebuie să fie mai bine înțeleși, trebuie să se comunice mai bine uh, uneori când te oprește poliția, nu neapărat vei fi amendat, ci poate doar uh, verbalizat, deci nu trebuie să ne fie teamă de aceste interpelări. Încă o dată, o discuție deschisă, asta ne dorim și sperăm că vom avea în continuare relații foarte bune. Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar, mulțumesc foarte mult echipei dumneavoastră, mulțumesc deci tuturor celor de la comisie și celor care ne-au ajutat să organizăm această ședință de astăzi, care s-a sfășurat așa de bine. Vă mulțumesc foarte mult!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 Szanowni Państwo, po tej intensywnej pracy. Domnilor și domnilor, după această sesiune de lucru foarte intensă, ne-am întâlnit cu domnul comisar. Acum trecem la alte puncte de pe ordinea de zi. Un fond european pentru strategii pentru investiții strategice. Nu vă voi spune mai multe acum pentru că știți Domnul Des este raportorul nostru și îi dau cuvântul imediat să prezinte subiectul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și tuturor colegilor pentru faptul că mi-a fost acordat acest dosar la Comisia Agri. Ar trebui să discutăm despre planul comisarului Juncker de a sprijini investițiile în Europa și ar trebui să sprijinim acest plan. Știți că este vorba de un volum de investiții de 315 miliarde de euro și acest am citit avizul uh, comisiei și, din păcate, uh, agricultura nu era deloc prevăzută. Am uh, introdus peste tot agricultura, am, i-am rugat și pe agricultorii din, uh, pe, pe raportorii din umbră să uh, coopereze cu mine în acest sens. Am discutat și cu cel de la socialiști și a fost de acord. De fiecare dată am menționat agricultura unde mi s-a părut logic, de exemplu la amendamentul 2, se spune acest lucru este valabil mai ales pentru întreprinderi în zonele rurale unde este nevoie de creștere economică și creare de locuri de muncă pentru a evita um, părăsirea zonelor rurale. În alte zone am adăugat în special în zonele rurale și așa mai departe, în special uh, măsuri de infrastructură în ceea ce privește domeniul digital și transportul, și de asemenea am inclus că totul trebuie să se întâmple fără o birocratie suplimentară. <coughs> Din punctul meu de vedere, domeniul agricol este uh, unul foarte bun pentru a participa la aceste proiecte. M-am referit și la zonele ultraperiferice. De exemplu, uh, am deci m-am referit la acest lucru în, uh, în amendamentele mele. De asemenea, se spune că prin aceste, spun că prin aceste <coughs> investiții trebuie să se creeze o valoare adăugată. Am menționat și cercetarea și de fiecare dată am mai inclus faptul, am și discutat despre asta astăzi, că vrem ca totul să se facă fără birocrație suplimentară și fără noi sisteme. La amendamentul 11 am prevăzut că se, nu, se prevede și fondul de investiții uh, european și am menționat din nou agricultura aici. Cred că prin aceste amendamente putem să Uh, reprezentăm zonele rurale, agricultorii, zonele ultraperiferice, uh, zone, insulele uh, și vă rog așadar să sprijiniți aceste amendamente. Și dacă mai aveți amendamente suplimentare, le vom analiza și eu sunt cât se poate de dispus să accept uh, și să sprijin aceste amendamente dacă fac parte, dacă sprijină ideea generală a raportului. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Acum uh, doamna Aguilera are cuvântul. Și vă rog dacă mai sunt și alți doritori să vă manifestați. Mulțumesc foarte mult uh, Domnule președinte, cred că raportul domnului Des ne permite să cuprindem agricultura în acest plan, mare absentă din planul Juncker, și cred că este binevenit acest exercițiu. Nu putem să uh, acceptăm uh, argumente Eh, care să ne împiedice să vedem că e vorba de o politică agricolă comună și eh, că din această pricină nu putem să avem eh, planul Juncker aici. În fine, de asemenea, mă preocupă acele limite impuse pentru firme de până la 4.000 de angajați, nu, 3.000, 3.000. E mult, e multă este un prag uh, prea uh, ridicat. Ei bine, eu cred că trebuie să sprijinim uh, cât mai mult IMM-urile, firmele mici. Și atunci, dacă vorbim despre firme mari, este una, pentru firmele mai mici este altceva. Apoi, fonduri suplimentare care pot să apară, dar pentru proiecte care nu au fost încă mm, stabilite. Și atunci, singurul obiectiv important este crearea de locuri de muncă. Bun, în acest spirit am prezentat mai multe amendamente, sper eu, utile, importante, urmând linia trasată de domnul Des, adică agricultura a sus în planul Juncker, un sector care a fost văduvit până acum. e pan poseu carti. Thank you, um, Chairman, and thanks. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, raportorului pentru munca depusă. Cred că acest aviz uh, poate să fie în continuare îmbunătățit trebuie să precizăm neapărat importanța acestui fond pentru agricultură, dar și pentru partea dezvoltare rurală. Cred că trebuie consolidate aceste aspecte pentru ca planul Juncker să aibă sorți de izbândă trebuie să vină și fondurile despre care se tot vorbește, iar aceste fonduri trebuie să fie direcționate nu numai uh, către țările care au suferit cel mai mult de pe urma crizei, dar și pentru regiunile cele mai uh, sinistrate. Vorbim aici despre comunități rurale care deseori au suferit mult, mult prea mult, mult mai mult decât alte comunități uh, în urma crizei și cred că comisia noastră trebuie să sublinieze că politica de austeritate a eșuat lamentabil și să folosească acest mesaj pentru a transmite uh, Uh, ideea noastră cum că trebuie să existe cumva un punct de cotitură în acest sens. De asemenea, să ne asigurăm că dacă uh, planul Juncker este să fie în continuare îmbrățișat de comunitățile agricole, el trebuie să promoveze foarte mult bunurile publice, dar și investițiile publice și să nu se lasă prea mult în seama uh, investițiilor uh, private. Să nu uităm, deci, încă o dată, accentul care trebuie pus pe acești fermieri sinistrați din comunitățile noastre rurale. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnul Brannan. Mulțumesc, domnule președinte. O mică observație, dacă îmi permiteți. Fondurile care au fost uh, adunate la uh, planul Juncker au fost luate și de la Orizont 2020 de la capitolele educație și cercetare. Pentru unele dintre țări era vorba direct de cercetare în domeniul agricol și este cazul la mine în nord-estul Angliei. Este cumva, iei o, iei cu o mână, dai cu o alta și asta este destul de îngrijorător pentru că ne trezim într-o situație în care Orizont 2020 pierde bani dar nu înseamnă că neapărat că asta va crea, uh, să vor crea locuri de muncă mai mult decât s-ar crea în orizont 2020, pur și simplu faci niște permutări fără niciun fel de uh, valoare adăugată. Mie mi se pare că la nivelul universităților, cel puțin, banii din Orizont 2020 sunt cheltuiți foarte bine, cu mult cap. Nu trebuie să uh, facem lucruri contraproductive. Vă mulțumesc foarte mult. Urmează domnul Flanagan. Um, uh, thank you very much. Um, uh... Mulțumesc. În Irlanda și poate în alte țări, oamenii se bucură când un european le aruncă câțiva cenți. Uh, și poate că vom obține ceva din asta, dar până la urmă ne-ați tăiat uh, stejarul și acum ne oferiți ghindă. În decembrie anul trecut, statul irlandez a împrumutat 500 de milioane de euro sub presiune de la BCE, a folosit acești bani, nu mai există și va face același lucru pentru următorii patru ani și pentru cei cinci care urmează va cheltui un miliard împrumutat în fiecare an. Și noi ar trebui să ne bucurăm și să sărim în sus de bucurie că după ce ne-ați uh, jefuit, uh, s-ar putea să mai primim niște centime în schimb. Deci trebuie să vă spun, este oribil această idee a domnului Juncker, a Uniunii armonioase. Noi aveam banii, avem banii în statul irlandez. N-ar trebui să venim la, să cerșim bani la această Uniune patetică dacă nu ne-ați fi jefuit banii înainte. Dați-ne banii înapoi și nu vom mai avea nevoie de voi. Domnul Glezos. θέμα της αγροτικής οικονομίας δεν το βλέπουμε από τη σωστή του πλευρά. Θεωρώ αναγκαίο Problemele economiei agricole nu au fost, uh, din punctul meu de vedere, bine analizate astăzi. Și totuși este vorba de un sector economic uh, esențial dincolo de chestiunile de ordin general, precum uh, exploatarea pădurilor, pescuitul și așa mai departe, trebuie să nu uităm că există și creșterea animalelor. Um, aici se produce carne, lână, produse lactate. Trebuie să nu uităm uh, așadar acest sector atât de important. De asemenea, trebuie să convingem pe toți cei implicați și serviciile Uniunii Europene că trebuie să sprijine economia agricolă, mai ales a țărilor care au grave probleme economice. Grecia trebuie să iasă din criză, are posibilități, are capacitatea de a ieși din criză. Asta și prin dezvoltarea economiei sale în domeniul agricol. Trebuie așadar sprijinită Grecia în acest sens și mai ales agricultura elenă. Mulțumesc. Da, de asemenea, turismul este un domeniu important în zonele rurale. Domnul uh, Bogovici acum. Uh, z intenco mnenja gospoda Desa se strinjam, se pravi, da se v mnenje... Sunt de acord cu domnul Des și cu faptul că în acest aviz trebuie menționat uh, domeniul agriculturii. Planul de investiție al lui Juncker mi se pare un semnal clar al faptului că vrem să trăim mai bine în Europa. De aceea sprijin obiectivul acestui program. Obiectivul principal este să existe investiții pe termen lung uh, și să sprijinim aceste investiții care au nevoie de capital. Cele mai puține uh, consecințe au avut loc, ale crizei au avut loc în domeniul agricol, pentru că nu a existat atât de multă speculă, însă este nevoie enormă de investiții și trebuie să fie clar dacă acest lucru este prevăzut în uh, planul lui Juncker sau în planul lui Hogan. Am uh, auzit astăzi că, dumnealui vor, că domnul Hogan vorbea despre tinerii agricultori. Trebuie așadar să fie clar cui se adresează aceste investiții, astfel încât în state să nu se creeze impresia că agricultura este exclusă din domeniul uh, investițiilor. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să ne întoarcem la primile, primele observații ale domnului Des care, pe bună dreptate, spunea că mm, primul proiect uh, referitor la EFSI nu conținea mare lucru, mai exact nimic referitor la agricultură. În același timp, aș vrea să îl felicit pe domnul Des pentru munca sa. Practic, uh, propunerile sale au uh, acoperit toate discuțiile avute în această comisie de agricultură. În calitate de raportor din umbră pentru grupul SND, aș vrea să menționez trei elemente care consider eu țin de uh, chestiunile, de a intra mai mult în detaliu. În primul rând, adiționalitatea. Asta ține și de, asta este legătură și cu, cel, cu ideile celorlalte comisii. Dar din punctul nostru de vedere, cum avem uh, destul de multe instrumente și subvenții la nivel european în domeniul agricol, uh, aici este și mai importantă această adiționalitate. Apoi, în numele socialiștilor, ce propunem noi este uh, implicarea cooperativelor sociale, care pot fi foarte utile în zone rurale și al treilea punct foarte important este internetul de bandă largă. În zonele um, îndepărtate, izolate, acoperirea nu este suficient de bună și cred că dacă vrem ca fermierii să fie implicați în viața și economia Uniunii Europene, atunci internetul de bandă largă este unul dintre instrumentele esențiale. Aștept uh, cu nerăbdare discuția și salut îmbunătățirile și, bineînțeles, uh, mult succes! Mulțumesc, domnul Nicholson. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-l felicit pe domnul Des pentru un raport foarte bun. Îmi pare rău că n-am fost uh, prezent la prezentarea sa. Fondul European pentru Investiții Strategice, faimosul Plan Juncker, cum este numit, este un program ambițios de mobilizare a 315 miliarde de euro în următorii ani. Planul Juncker nu face referire la domeniul agricol, însă considerăm că există totuși oportunități uh, pentru noi aici. Un element din bugetul <coughs> european, uh, constituim atât, un, un uh, element atât de important din bugetul european, nu putem spune că suntem izolați de climatul economic internațional. Trebuie să profităm de oportunitățile de a investi, investi strategic în domeniul agricol. Fondurile există, dar nu au fost suficient de bine utilizate. De exemplu, utilizarea împrumuturilor în locul granturilor pentru inițiative de dezvoltare rurală sub uh, uh, pilonul 2 a a fost uh, cât se poate de scăzută în perioada 2007-2013. Trebuie să se dubleze uh, disponibilitatea instrumentelor financiare existente. și trebuie să port, o, profităm de oportunități pentru 2014-2020. De asemenea, încerc, dacă încercăm să modernizăm agricultura, avem nevoie de investiții strategice țintite care pot uh, aduce un mare potențial în domenii cu potențial de creștere, cum ar fi cel al lactatelor. Cei 315 miliarde uh, uh, sunt o cifră um, bună pentru prima pagina a ziarelor, dar trebuie să-i convingem pe oameni că uh, aceste investiții vor fi și pentru ei și că vor ajuta comunitățile lor. Am auzit ce s-a spus mai devreme, uh, și anume că luăm dintr-un buzunar și ca să băgăm în altul. Trebuie să fim uh, prudenți, trebuie să evităm asta cu orice preț. Dacă se iau bani de la Orizont 2020 pentru a îi aloca la, în domeniul agriculturii, asta nu înseamnă neapărat că avantajul va fi pentru noi deci să fim conștienți de acest uh, pericol. În plus, cred că trebuie să ne punem întrebarea cum se împacă acestea cu propunerile comisarului de ieri, și anume cu BEI. <coughs> vor fi uh, măsuri care vor fi în concurență, se vor completa reciproc. Sunt uh, chestiuni pe care cu siguranță domnul Des va reuși să le lămurească și, bineînțeles, aștept cu nerăbdare cooperarea cu dumnealui. Domnul Buda. Mulțumesc foarte mult. Îl felicit și eu pe domnul Des pentru munca depusă și cred că aici să fim foarte atenți în ceea ce înseamnă acest uh, ambițios și grandios plan uh, Juncker, ca fiind într-adevăr uh, pentru Uniunea Europeană o, o reală oportunitate și în același timp, desigur, agricultura nu poate să rămână uh, în afara acestui plan, pentru că, dincolo de orice s-ar spune, putem trăi fără foarte multe lucruri, dar nu putem trăi fără mâncare. Iar această chestiune trebuie să înțeleagă toți cei care astăzi uh, încearcă într-o formă sau alta, pentru că am informații în această direcție, de a lua bani de la politica agricolă comună să se ducă în alte zone. Nu, din potrivă, noi spunem că banii pe care îi avem sunt uh, insuficienți și ar trebui să luăm noi bani în altă parte pentru a putea să ne permitem dezvoltarea acestui sector. Aș pune însă un accent foarte mare pe ceea ce înseamnă nu doar uh, sprijinirea de înființarea noi uh, ferme, nu doar pentru ceea ce înseamnă sprijinirea de înființarea uh, fermelor pentru tinerii fermieri, ci ceea ce înseamnă o chestiune care se ține de integrarea producției. Pentru că astăzi, indiferent de țara de care vorbim, fie că vorbim de Germania, Franța sau România, nu este atât de greu să produci cât este greu să vinzi. Și de aceea cred că trebuie să avem în vedere această chestiune uh, de integrare a producției, astfel încât fermierul în momentul în care se apucă să crească fie vaci de lapte, vaci de carne, oi sau alte animale, să știe că într-adevăr are unde să-și valorifice uh, producția. Mulțumesc! Proszę Państwa, jeśli można, to dwa słowa Europejski Fundus Inwestycyjny. Dacă îmi permiteți, spune domnul președinte, câteva cuvinte, vă rog. Fondul European pentru Investiții Strategice își va începe activitatea și prin cooptarea unui capital privat cu anumite garanții, cu anumită stabilitate, în așa fel încât să ne putem uh, asigura că toate aceste sume vor fi utilizate pentru locuri de muncă, pentru creștere, pentru dezvoltare. Și uh, e clar că agricultura are propriile sale resurse care sunt bugetizate în bugetul european Așa că aici noi putem face niște sugestii pentru niște investiții interesante, profitabile, în așa fel încât aceste proiecte să nu fie în detrimentul altor proiecte uh, interesante. Deci uh, trebuie să fie suficient de pertinente și de atractive, iar pentru asta noi trebuie să ne asigurăm că în momentul în care vorbim, spre exemplu, de uh, proiecte pentru a uh, încuraja uh, introducerea internetului pe bandă, bandă largă în zonele rurale, trebuie să ne asigurăm că asta e într-adevăr și profitabil pentru zona rurală, pentru agricultură și că rentabilitatea este suficientă. Deci noi trebuie să uh, uh, îndeplinim toate aceste criterii și așteptări în materie de uh, proiecte interesante și uh, Um, ca și deputat vreau și eu să uh, adresez întrebări, domnule raportor. Domnul Des, mulțumesc. Nu voi repinde, răspunde uh, la fiecare întrebare individuală, dar în general. Este vorba de... Uh, s-a vorbit mult despre IMM-uri și despre sprijinirea acestora, dar uh, trebuie să vă spun că noi nu suntem Uh, direct responsabile aici. Nu trebuie să numim uh, cifre. Eu cunosc o, zonă de, o uh, întreprindere de construcții în zone rurale care are aproximativ 4.000 de angajați, dar care, care oferă foarte multe locuri de muncă în zonă. Deci n-aș vrea să numim cifre. Nu ține numai de noi asta, mai degrabă de Comisia Econ. De asemenea, proiecte detaliate Um, nu putem să le includem. Responsabil sunt, responsabile sunt statele membre și le am, îi amintesc colegului din Irlanda că banii se întorc în statele membre și uh, se pot face investiții. În ceea ce privește finanțarea planului Juncker, noi la Comisia Agricolă nu suntem responsabili, nu avem competențe. Eu însă am unele îngrijorări, uh, de exemplu, îngrijorări ce țin de transferurile de fonduri. Ce sens are să iei bani de la cercetare și să îi faci să vină înapoi în cercetare prin planul Juncker. Nu se poate să se întâmple asta, dar în general, ideea este să se genereze capital suplimentar prin care să se facă posibile mai multe investiții. Și mă uit și spre colegii social-democrați, uh, sunt de acord cu numirea internetului de bandă largă constatăm în Bavaria, unde avem un nivel ridicat de industrializare, că acolo unde există internet, unde nu există internet de bandă largă, nu se duce nicio firmă. Nu, și asta înseamnă că nici nu se pot crea locuri de muncă. Deci este o precondiție pentru investiții. Deci trebuie să ne asigurăm și că și în zonele rurale se asigură um, <coughs> acest, această infrastructură. Se pun la dispoziție fonduri pentru zonele rurale și n-aș vrea ca fondurile să fie transferate în alte domenii, tocmai pentru că nu se fac investiții. În general, domnule președinte, aș dori să atrag atenția asupra faptului că pentru mine a fost greu de înțeles faptul că în propunerea comisiei nu a fost numită agricultura. Fără agricultură nu există dezvoltare în, în zonele rurale și dacă mă întorc la zona mea natală, Bavaria, știți că avem o industrie auto puternică și că avem o industrie puternică um, în general, dar cele mai multe locuri de muncă în Bavaria sunt în agricultură și în industria alimentară. Mai multe locuri de muncă decât în uh, industrie și în industria auto. Așadar, Uh, și agricultura poate contribui la asigurarea locurilor de muncă și la crearea de noi locuri de muncă în Europa. Iar propunerea um, de a numi agricultura în locurile potrivite este una care asigură că și planul Juncker poate fi folosit în zone dezavantajate, periferice și așa mai, degrab, așa, așa mai departe. Dacă mergem mai mult în detaliu, cred că mai mult înrăutățim uh, situația. Dacă este mai flexibil, sunt mai multe oportunități. Da, încă o observație, domnule președinte. Termenul pentru amendamente expiră pe 25 martie la ora 17. Dacă cineva mai are vreo completare, eu sunt dispus să o discut, dar, după cum spuneam, termenul este 25 martie, ora 17. Pana wypowiedź świadczy o tym, że dobrze się stało, że to właśnie... Președintele, da. Ceea ce n-ați spus demonstrează că a fost foarte bine faptul că ați venit cu această inițiativă, cu acest aviz, pentru că exact uh, uh, genul acesta de abordare o, o așteptam din partea noastră a Parlamentului a Comisiei și vreau să vă amintesc ceea ce s-a spus deja referitor la termen. Termenul este pentru a depune amendamente este fixat până mâine la ora 17 la ora 5 după amiază și după aceea vom avea o dezbatere cu reprezentanți din partea comisiei. Bun, acum cred că putem trece la un alt punct la punctul 12 de pe ordinea de zi, emisiile pentru reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici, modificarea directivei 2003-35-CE. Aici, raportor este domnul Hoitema și vom discuta proiectul de aviz în ceea ce privește și propunerea Comisiei pentru o directivă comisia responsabilă pe fond este ENVI și aici există anumite aspecte de sănătate, uh, impactul asupra mediului în momentul în care discutăm despre anumiți poluanți atmosferici. După cum spuneam, există această nouă directivă, va veni și va completa, va abroga fosta directivă, o va completa și va include și obligații uh, pentru a reduce emisiile și ar trebui să fie aplicabilă mai ales în ceea ce privește anumite tipuri de poluanți. Dau cuvântul raportorului. Mulțumesc, domnule președinte. În 2013, Comisia a venit cu o propunere pentru a modifica directiva NEC și în, la sfârșitul anului trecut, în 2014, s-au au existat lămuriri și clarificări, pentru că vreau să știm da, cum va proceda Comisia pe acest subiect foarte important. Acum există claritate și Parlamentul European are sarcina de a uh, fixa anumite ținte pentru anii ce vor urma. Ca urmare a dezbaterilor au fost implicate foarte multe sectoare de activitate, în așa fel încât să avem o gamă largă de opinii pentru a ști exact care ținte sunt realiste și care sunt situațiile cele mai plauzibile pentru a fi eficiente. Și această directivă NEC există din 2001 și menționa în mod specific sectorul agricol ca fiind un sector care trebuie să contribuie în mod substanțial la reducerea emisiilor, mai ales în domeniul amoniacului. Dar, de asemenea, s-au evocat și alte substanțe noi. Este clar că sectorul agricol a făcut deja o contribuție substanțială pentru a reduce acești poluanți atmosferici, printre care și metanul. Înainte de a discuta acest uh, proiect de aviz și înainte de a-l trimite către traducere, am avut o discuție cu raportorii din umbră pentru a ști exact care sunt așteptările lor. Pentru că aici putem veni cu două îngrijorări majore exprimate în raport. Primul, prima se referă la includerea metanului. Emisiile de metan din uh, domeniul agricol se uh, se datorează fermentării anumitor uh, deșeuri deșeuri naturale și uh, Există metode de gestiune a acestor deșeuri naturale care duc la o reducere a emisiilor. S-a obținut o reducere de 24,5% între 1990 și uh, 2010, plecând de la anumite cifre Uh, statistice și s-a obținut de asemenea și o reducere de 24,3% a emisiilor de metan, tocmai pentru uh, faptul că s-au introdus aceste noi metode de gestiune și de stocare. Acum, plecând de la ceea ce figurează în NEC, am ajunge la o situație de suprareglementare, dacă am ține seama de felul în care se uh, iau deciziile și dacă se consideră metanul a fi un gaz cu efect de seră. Există posibilitatea oferită statelor membre de a coopta în, în mod mai sporit uh, fermierii pentru a se angaja la obținerea acestor ținte de reducere a poluanților, mai ales în ceea ce privește emisiile de CO2. Există, spre exemplu, uh, efortul ce au fost făcute pentru că există anumite pășuni, terenuri cultivate în mod uh, țintit cu pășuni pentru a reduce emisiile de CO2. Acum, un alt aspect pentru a reduce cel mod cel mai eficient aceste emisii, uh, o soluție ar fi ca rumegătoarele să, să, să nu mai fie în aer liber. Însă, nu trebuie ca fermierii să fie confruntați cu o situație în care există suprareglementare, în care există costuri suplimentare ce revin în sarcina lor. Deci, asta în ceea ce privește metanul. Acum, în cel de-al doilea punct la care vreau să vă refer e vorba de amoniac. Aici putem observa că de la comisie s-au venit cu uh, norme uh, în 2010 Uh, și norme în 2013. Sunt de acord cu cele din 2010, însă cele din 2013 sunt mult mai puternice și vreau să vă amintesc că încă din anii 1990 emisiile de amoniac ale UE au fost reduse cu aproape 30%, plecând de la uh, calculele de atunci. Și acum avem anumite praguri fixate și uh, există țări care și-au îndeplinit deja țintele, dar calculele nu au ținut seama de acest lucru. Anumite state membre au făcut foarte multe eforturi. Altele au investit masiv pentru a ajunge la atingerea țintelor fixate. Așa că am uh, șters normele din 2013 și am rugat Comisia să vină cu o nouă propunere, cu noi valori și limite și praguri care să țină seama și de scenariul și cifrele despre care am vorbit și plecând de la situația din 1990 și țină seama de toată evoluția și toate eforturile făcute, în așa fel încât să ne putem asigura că vom avea ținte ce vor fi fixate și care vor fi și realizabile. Cam atât deocamdată. Ar mai fi câteva alte aspecte de detaliu ce ar putea fi evocate. În orice caz, aștept cu nerăbdare discuția cu colegii. Mulțumesc! Dziękuję. Pamiętajmy, że komisja właśnie... <clears throat> Mulțumesc foarte mult. Haideți să nu uităm că comisia pe fond este comisia ENVI, care va vota avizul nostru și amendamentele. Doamna Dăncilă. Președinte, stabilirea unor obiective ambițioase privind calitatea aerului în linie cu angajamentele de reducere a emisiilor de poluanți atmosferici a reprezentat întotdeauna o preocupare pentru noi, însă trebuie să avem în vedere că măsuri, ca măsurile pro, uh, propuse să nu conducă la costuri ridicate din punct de vedere economic și să nu constituie o povară administrativă. Pentru multe state membre, angajamentele asumate sub protocolul Uh, Gothenburg constituie deja un obiectiv foarte ambițios în contextul crizei economice actuale și cu siguranță vor fi necesare eforturi financiare substanțiale pentru respectarea acestora. Stabilirea unor noi obiective mai ambițioase decât cele de până acum pentru anul 2030 reprezintă o provocare majoră pentru multe state membre, dar în același timp implică și eforturi suplimentare, respectiv costuri mai mari pentru prevenirea și controlul emisiilor, ce ar afecta gradul de suportabilitate și competitivitatea economică. Cred că aceste obiective pentru 2030 ar trebui să reflecte mai bine proiectele emisiilor naționale, iar nivelul nostru de ambiție ar trebui redus sau alternativ ar trebui ca aceste obiective să fie doar indicative. De asemenea, nu, put, nu se poate respecta o traiectorie liniară a emisiilor între anul 2020 și anul 2030, cu țintă intermediară 2025, datorită variației efectelor măsurii de reducere a emisiilor, ceea ce conduce la variații ale emisiilor pe sectoare sau naționale. Cred că ar trebui eliminate obiectivele intermediare sau transferarea lor în obiective voluntare. Mulțumesc. Mulțumesc. Un minut, vă rog frumos, spune domnul președinte, pentru că mai avem încă un raport de discutat. Domnul Brannan, raportor din umbră, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Ca și raportor în umbră pentru ENVI, vreau să subliniez mai multe lucruri. Poluarea aerului este foarte costositoare din punct de vedere al sănătății în europeană. Avem peste 400.000 de vieți omenești care sunt pierdute uh, în fiecare an și avem și costuri economice care sunt estimate la uh, miliarde în fiecare an. Deci nu este ceva de glumit. 90% uh, din emisiile de amoniac provin, uh, sau de, provin de la ferme. Nu uităm acest lucru. Și agricultura trebuie să-și aducă contribuția la uh, obiectivele de reducere a efectelor schimbărilor climatice și la îmbunătățirea calității aerului. Și atunci recomandările și codurile de bună practică, practice în uh, domeniul agricol însoțesc și recomandările din directivă. Fermierii noștri ne-au dat feedback și doresc niște uh, linii orientative foarte clare legătură cu metanul, cu amoniacul și așa mai departe și nu stricte, uh, ținte foarte stricte. Avem nevoie, deci, tocmai de o abordare constructivă care să ne ducă, într-adevăr, la emisii scăzute în agricultură. Din păcate, ă, însă, în raport nu se reflectă o asemenea abordare. Propunerile sunt făcute numai în sensul efectiv al reducerilor de emisii, dar nu se stimulează în niciun fel al, alte măsuri care să poată să ducă într-adevăr la participarea fermierilor la aceste eforturi de bunătățire a calității aerului în agricultură și dincolo. Domnul Doleano, domnule președinte, într-adevăr, metanul enteric, așa cum vine el în domeniul de aplicare al acestui text legislativ, este ceva destul de îngrijorător. Domnul Huitema propune să se excludă anumite crescătorii în domeniul de aplicare, în, domen- în ceea ce privește atingerea obiective de reducere a emisiilor, mi se pare de bun simț asta, pentru că crescătorii de animale nu pot să reducă efectiv emisiile de metan uh, naturale enterice. <clears throat> și să nu uităm că uh, creșterea animalelor are loc tocmai în zone naturale care uh, Uh, participă la absorpția testului de carbon prin intermediul pășunilor, uh, pădurilor și așa mai departe. Și atunci, dacă nu excludem acest metan natural din aceste măsuri, punem în pericol pur și simplu aceste zone naturale de creștere a animalelor, care sunt așa de importante în contextul unei dezvoltări echilibrate a teritoriilor noastre rurale. Mulțumesc, domnul Agnew. Mulțumesc foarte mult sprijin pe deplin ceea ce a spus domnul Huitema, să nu avem deloc metanul în această regulament, directivă, cum vreți să-i spuneți acum, ci este de ani aveam foarte multe rumegătoare pe toate continentele și foarte multe dintre acestea, nefiind uh, domestice, emiteau foarte multe emisii. Apoi uh, s-a produs, s-a produs uh, domesticirea acestor uh, animale. Însă avem și problema pădurilor virgine, unde avem un alt ciclu al carbonului. Dacă sunteți uh, serioși în acest domeniu, eu cred că trebuie să fim uh, foarte atenți la acest subiect. Dacă se reduce metanul la fermă, asta înseamnă că ei trebuie să-și să înjumătățească pur și simplu șeptelurile. Mi se pare inacceptabil. Domnul Glezos, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Ehm, sunt de acord pe deplin cu ceea ce s-a spus aici, numai ce. Însă, trebuie să facem o diferență între, pe de o parte, o problemă identificată și, pe de altă parte, efectele ei. Există însă două posibilități aici. Uh, de pildă să replantăm Cred că dacă procedăm cu această replantare în anumite regiuni, asta ar putea să ducă la curățirea, la curățirea aerului atmosferei. Mulțumesc. Pan poseł Hausling. Ja, ich gehe jetzt nicht auf ein Eck. Domnul Häusling, da, nu îi voi răspunde domnului Agnew, dar mi s-a părut foarte interesant uh, raționamentul dumnealui, cum că ar trebui, de fapt, să tăiem toate pădurile tropicale. Dar pe domnul Agnew îl înțelege numai domnul Agnew. În orice caz, trebuie să intervin și eu pe acest uh, subiect referitor la emisii. În ceea ce privește creșterea animalelor, amoniacul și metanul, este vorba aici și de o chestiune ce ține de uh, cantitate, de densitatea animalelor. Nu, nu trebuie să, cău, să însemne asta că trebuie să căutăm numai soluții tehnice. Trebuie să vedem sistemele în totalitatea lor și trebuie să stimulăm agricultura durabilă, dar nu să încercăm să manipulăm vacile ca să nu mai emită metan bineînțeles, agricult- creșterea animalelor nat- în mod natural, uh, uh, vacile pe pășune, protejează mai mult mediul decât o creștere intensivă. Și trebuie să nu uităm asta. Directiva NEC trebuie văzută și în legătură cu directiva cadru privind apa și cu, împreună cu directiva privind nitrații. Nu putem să vedem uh, separat acest lucru, trebuie să le vedem împreună. Veți vedea că la final uh, Uh, agricultura durabilă emite cel mai puțin. Domnul președinte, doamnelor și domnilor, avem mai multe persoane pe listă. În continuare, vă rog frumos să nu depășiți uh, un minut. Doamna Sandra. E, gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, aș fi vrut să subliniez faptul că nu, e nu există compatibilitate între modelul de agricultură industrial care este promovat de PAC și cu, pe de o parte și calitatea aerului pe de altă parte. Dar nu trebuie să ne uităm numai la modul de producție, ci să ne uităm de asemenea și la modelul de comercializare a produselor agricole, pentru că nici acolo nu există compatibilitate. Trebuie să vedem că produsele noastre de zi cu zi au parcurg mii și mii de kilometri și asta e clar că influențează calitatea aerului. Și cu acestea fiind spuse, aș sublinia încă două, trei aspecte. Mai întâi, trebuie să valorificăm agricultura de dimensiuni mici, cea uh, care este ecologică. Este foarte important acest lucru pentru că va contribui în mod pozitiv. Apoi, felul în care sunt crescute animalele. Trebuie să uh, renunțăm la concentrările imense de animale și să acționăm diferit și să promovăm un model diferit de asemenea, aș dori să subliniez faptul că trebuie să promovăm o comercializare locală de proximitate. Și pentru că nu mai am timp la dispoziție, cred că toate aceste elemente ar fi bine să fie integrate în text. Oui, merci président. Je crois qu'il est indispensable pour le domnule președinte. Cred că este esențial pentru uh, creșterea tradițională a animalelor ca metanul să fie exclus din directiva NEC. A menține acest uh, lucru, uh, metanul în directivă, ar merge în direcția lobby-urilor care, uh, care doresc să impună hrănirea animalelor cu furaje, produse și închiderea lor, deci să nu, le, să nu li se permită să iasă pe pășune doresc să spun că nu vom reuși să uh, rezolvăm lucrurile um, stimulând um, creșterea industrială a animalelor. Mulțumesc, domnul Des. Mulțumesc. Foarte pe scurt. Grupul meu sprijină solicitarea domnului și uh, documentul domnului Hüte. Mai mulțumesc pentru asta. Pe, este util, pe de o parte, să reducem uh, uh, emisiile de substanțe poluante și, în același timp, să menținem agricultura um, într-un, într-o situație bună. Dragă Martin Heusling, nu voi repeta ce s-a spus deja, dar este clar că uh, emisiile cele mai mari de metan le au zonele de mlaștină și nu vrem să, să secăm uh, zonele de mlaștină pentru a emite mai puțin metan. Uh, și uh, înainte ca coloni colonizatorii să ajungă în America, erau milioane și milioane de bizoni uh, și nici ei nu au făcut să se prăbușească planeta. Domnul Iar, da. În primul rând, agricultura trebuie să uh, participe uh, la aceste eforturi. Raportorul spune să emitem uh, metanul și să stabilim ținte realiste pentru amoniac. Sunt de acord. Și în plus să discutăm cu colegii de la Envi. Da, vaca pe pășune e ceva bun. Dacă urmăm Um, poziția colegilor de la Envi, ducem la o, de, la o tehnicizare. Um, bun, avem, dacă avem 10.000 de vaci într-o hală, uh, emisiile de metan pot fi captate. Am văzut uh, deja asta, dar uh, așadar cred că trebuie să sprijinim celălalt tip de agricultură. Doamna Schreier. Mulțumesc. Intervin și în calitate de raportor din umbră, dar voi fi succintă. Includerea metanului uh, constituie o limitare. Includerea metanului ar duce la o suprareglementare. Vedem propunerea actuală a Comisiei și această includere nu merge în direcția cea bună. Care sunt implicațiile pentru domeniul metanului? La punctul A, fie ar trebui să interzicem, dacă vreți, anumite tipuri de alimente, precum soia, care duc la emisii de metan, fie ar trebui să reducem creșterea animalelor și n-am mai avea vaci în Bavaria, în Austria, în țările de jos. Sau n-am mai avea vaci pe pășune. Cred că stocarea metanului trebuie și ea să fie menționată. Bunăstarea animalelor este asigurată mai degrabă în, dacă uh, vacile sunt pe Uh, pășune. În orice caz, orice fel de tip de creștere de animale uh, duce la emisii. Domnul Dorfman. Mulțumesc, domnule președinte. Sprijin propunerea colegului Huitema de a elimina metanul. Cred că trebuie să fim realiști. Domnule Heusling, vaca dumneavoastră care protejează mediul emite tot atâta uh, metan ca și vaca care nu e așa de ecologică. Uh, Trebuie să vedem care sunt realitățile. Nu putem să spunem că vrem să renunțăm la cotele de lapte, știind că vor fi mai multe faci în Europa prin asta și în același timp să uh, introducem metanul în această directivă uh, pe lângă propunerea domnului Agnew uh, privind pădurile uh, tropicale, mai, a mai fost propunerea privind mlaștinile, poate ar trebui să limităm și iacii, pentru că și ei emit metan. Pan poseł Flanagan. Um, uh, thank you. Uh, dear, well, as usual, this... Domnul Flanagan, da, ca de obicei, lucrurile sunt amestecate puțin în, în politicile europene. Noi avem situația bizară în Irlanda prin care încearcă să ni se bage pe gât fracking-ul, fracturarea hidraulică și în același timp încearcă să ne oprească să facem agricultură. Am înțeles că uh, digestia anaerobă este ceva normal, dar uh, în Irlanda acest lucru nu prea există. Deci ca un mod de a îmbunătăți lucrurile, eu propun să promovăm digestia anaerobă mai ales într-o țară care produce atâtea deșeuri de la bovine, uh, încât uh, căutăm uh, și noi în același timp căutăm gaz prin fracking când avem metan de la animale. Cred că veți discuta asta cu raportorul până la urmă, doamna Hazekamp. Mulțumesc, domnule președinte. Consecințele agriculturii asupra reducerii biodiversității sunt uh, cât se poate de clare. Există emisii suplimentare de azot și de compuși pe bază de sulf. De asemenea, însă, se pierd resurse de apă și um, se, se, sunt zone care sunt despădurite creșterea animalelor este un, un domeniu care contribuie cel mai mult la, uh, efect, la efectul de seră. Deci nu mi se pare acceptabil să refuzăm să introducem metanul sau amoniacul în normele de emisii. Mulțumesc. Vă mulțumim foarte mult. Acum uh, voi da cuvântul reprezentantului Comisiei. Domnul Ferfaier. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Hetema, also for... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim și domnului Hoitema pentru munca dumneavoastră. Bună dimineața tuturor! Unele dintre cifrele esențiale au fost deja menționate, deci nu le voi uh, menționa și eu în principiu 400 de mii de uh, morți premature în Europa din poluare. Asta înseamnă 900 de miliarde 900 de miliarde costuri suplimentare, uh, plus costuri suplimentare în ceea ce privește pierderea de productivitate. Poluare cu ozon care duce la reducerea recoltelor, 3 miliarde pierderi pe ani În general, pachetul uh, privind calitatea aerului și NEC în general încearcă să reducă poluarea aeriană cu 52% pentru 2030. Multă, este nevoie de multe acțiuni în acest sens. NEC se referă la mai, mult, uh, mai multe substanțe poluane, poluante, inclusiv amoniac, uh, particulele în suspensie și metanul. S-a vorbit aici mai ales despre amoniac și metan. În primul rând despre metan. Dați-mi voie să vă amintesc că este un precursor pentru ozon care este în straturile de jos ale uh, atmosferei, care are un impact foarte uh, puternic asupra... Mm, este un poluant puternic și, și un gaz cu efect de seră. Deci ceea ce încercăm este să uh, nu, să nu duplicăm legislație, ci să creăm un, o legislație armonioasă. Este important să menținem metanul în uh, această directivă pentru a ne asigura și că metanul este discutat la nivel internațional când discutăm despre poluarea aerului. Metanul vine și din afara Uniunii Europene de multe ori și influențează concentrațiile de ozon la noi. În ceea ce privește țintele de reducere, am uh, dat semnale că suntem dispuși să fim deschiși și cooperăm cu colegii din domeniul climatic pentru a vedea ce se poate face încerc, căutăm opțiunile fără costuri suplimentare, nu analizăm numai agricultura, pentru că foarte mult vine și de la uh, deșeurile menajere și așa mai departe. În ceea ce privește amoniacul, este un domeniu și mai important. Amoniacul de mult timp este cunoscut ca un precursor pentru particule în suspensie și știți că OMS a declarat poluarea aerului în general ca fiind cancerigenă și în special particulele fine în suspensie. În ultimele zile am văzut în Paris, în nordul Franței, uh, poluarea enormă ce are loc. Uh, practic a fost interzisă circulația jumătății din autoturisme, uh, s-a, interzis, s-a introdus circulația alternantă Știm că uh, aproximativ 50% din amoniac vine de la împrăștiarea gunoiului de grajd pe câmpuri după perioada de iarnă când acest gunoi de grajd a fost stocat. Încercăm să recalculăm țintele pentru a asigura un punct de plecare comun, pentru a ține cont de ce s-a făcut în trecut Încercăm să nu facem ca țintele pentru 2025 să fie obligatorii. Vă putem da mai multe detalii în caz de nevoie. Comisia a recalculat cifrele din uh, anexă în toamnă. Am publicat acest lucru la începutul lunii ianuarie. Ați văzut că țintele pentru amoniac au fost adaptate, au scăzut de la 27 la 25%, s-a uh, recunoscut faptul că există diferențe între statele membre, dar am analizat și scenarii de creștere naționale pentru a vedea dacă condițiile de creștere ar fi uh, menținute în, în uh, cazul măsurilor luate. Au existat câteva excepții, însă Ungaria se așteaptă acolo o creștere de 70 și ceva la sută în domeniul lactatelor. De asemenea, Uh, uh, luăm notă de toate preocupările și suntem deschiși la dialog. Încă o dată, s-au menționat mai multe puncte, am încercat să le să răspund la aceste preocupări, dar dacă mai aveți îngrijorări, suntem deschiși la cooperare acum și în viitor. Mulțumesc! Dziękujemy za wypowiedź, dziękujemy za deklarację Vă mulțumim foarte mult, mulțumim și pentru declarația dumneavoastră de disponibilitate la cooperare. Raportorul, acum pe scurt, vă rog. Thanks a lot, colleagues, for your... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și o să mulțumesc colegilor pentru uh, sugestii și mă bucur de faptul că susțineți uh, gândirea, abordarea exprimată în acest aviz. Uh, mi s-a părut important ca și să aveți ocazia să discutați în cadrul grupurilor politice acest subiect și să prezentați exact aceleași argumente pe care le-ați prezentat acum sau faceți la nivel de grupuri politice. Iar din punctul meu de vedere, cred că e, uh, sugestia pe care am făcut-o pe metan e una importantă. Oricum, vă mulțumesc și rămân la dispoziția noastră dacă mai aveți și alte întrebări. Bardzo dziękuję. Przypominam Państwu, że poprawka... foarte mult. Aș vrea să vă amintesc faptul că termenul pentru depunerea amendamentelor este 30 martie la ora 12. Deci, dacă doriți să depuneți amendamente, până pe 30 martie la ora 12. Vă mulțumesc foarte mult și acum ar trebui să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi producția ecologică și etichetarea acestor produse ecologice. Este un element important pentru programul de lucru al Comisiei în 2015. Comisia a anunțat că ar putea retrage această propunere de nou regulament. Acum, dacă Consiliul și Parlamentul nu ajung la un acord într-o perioadă de șase luni cu începerea de la uh, sfârșitul lunii iunie. De mai multe ori am avut ocazia să declarăm că acest lucru nu respectă spiritul și litera tratatului. Și domnul Timmermans atunci ne-a răspuns spunând că comisia atunci ar putea să retragă la orice moment acest uh, text. Deci cam aceasta este introducerea pe care o putem face și domnul Hausling acum ne va spune mai multe pe acest subiect. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Dragi colegi, stimați reprezentanți ai Comisiei, al Consiliului, văd că există și reprezentanți ai uh, CESE, doamnelor și domnilor. Agricultura ecologică se dezvoltă în Uniunea Europeană mai bine decât alt sector al agriculturii. Dar nu este numai zona cu cea mai mare creștere, ci este și zona, sectorul uh, care se bucură de cel mai mare interes din partea cetățenilor. Interesul crește față de alimente sănătoase și față de uh, protecția mediului și a climei. Uh, agricultura ecologică este un exemplu în acest domeniu, pentru că intru, intru, include toate aceste obiective. Este, cum se numește, all-inclusive și a fost în ultima reformă PAC văzută ca greening by, by, by principle, ecologizare din principiu. Însă există și probleme în acest domeniu. Conversia de la agricultura convențională la cea ecologică aduce uh, riscuri economice. Prețurile sunt mai ridicate în acest domeniu, dar uh, sunt legate de prețurile de pe piața convențională și în plus există costuri suplimentare prin controle, condiții uh, suplimentare. În plus există concurență puternică din partea statelor terțe și importurilor de aici. Așadar, uh, interesul uh, agricultorilor din agricultura convențională de a, se, de a face o conversie scade. Comisia, după ani de zile, de consultări, după uh, dezbateri, Uh, după un, o evaluare a impactului și consultări între servicii, a ajuns la rezultatul că este nevoie de un nou regulament pentru agricultura ecologică pentru a um, răspunde la riscurile și provocările din domeniu. A subliniat mai ales riscurile care țin de, evolu- de evoluția razantă a pieței și um, a spus că încrederea cetățenilor ar putea fi subminată dacă nu are loc uh, acest, dacă nu este propus acest nou regulament. Așadar, iată, avem o nouă propunere de regulament care uh, aduce uh, diferențe față de cel vechi în domeniul domeniului de aplicare, al definițiilor, al principiilor, al Um, condițiilor de producție. Regulamentul actual este din 2007, respectiv 2009, nu este atât de vechi. Mai ales um, asociațiile din uh, agricultura ecologică sau și-au pus întrebarea de ce nu a fost pur și simplu revizuit actualul regulament în loc să se propună unul nou. Comisia ne-a rămas datoare cu un răspuns la această întrebare un nou regulament va face viața grea agricultorilor, dar și comercianților uh, din acest uh, domeniu, mai ales în propria mea țară, Germania, dar și în Austria și în uh, țările de jos a existat o rezistență puternică împotriva acestui nou regulament. Există de asemenea o rezistență, o opoziție față de faptul că se, Comisia a prevăzut în propunere 30 de acte delegate care vor fi definite doar mai târziu, când uh, procedura de legiferare va fi încheiată. Nimeni uh, nu ar spune că totul este în regulă în agricultura uh, ecologică în Europa. Există nevoie de reglementare, mai ales în ceea ce privește stimularea conversiei, definiții clare la condițiile de creștere. De asemenea, la semințe și nutreți trebuie să se lucreze pentru a se obține un acces al agricultorilor la plante și animale care uh, sunt uh, bune pentru agricultura ecologică. Asta nu înseamnă numai să se elimine pesticidele și fertilizanții chimici, ci să se uh, lucreze la uh, specii rezistente și așa mai departe. Nu este suficient, cum a propus Comisia, să se elimine pur și simplu excepțiile și perioadele de tranziție. Uh, trebuie să se creeze mai degrabă o dinamică care să completeze lipsurile în, uh, pe piața uh, furajelor și a semințelor, care există în continuare după 25 de ani de regulament în domeniul agriculturii bio. Există în continuare prea puține semințe uh, care să fie adecvate agriculturii ecologice și prea puține furaje și animale care să corespund acestor uh, cereri. Deci eu aș propune să se stimuleze mai degrabă această dinamică. Comisia, în plus, mi se pare mie că a exagerat. Dorește să introducă o graniță pentru uh, substanțe reziduale în uh, agricultura ecolog ecologică, uh, o limită care acum este valabilă pentru mâncarea pentru bebeluși. Însă asta creează o problemă și anume cine este responsabil pentru uh, prezența acestor substanțe dincolo de acest, de acest plafon. Uh, oare să fie agricultorul bio sau uh, uh, dacă n-a fost el, atunci cine? Poate industria din vecinătate sau traficul. Dacă există în vecini uh, agricultură convențională, oare ei să fie sub, uh, responsabili pentru aceste substanțe? Bineînțeles, agricultorii uh, ecologici nu uh, trăiesc într-un turn de fildeș, uh, sunt supuși influențelor, influențelor din exterior. Să nu mă înțelegeți greșit și eu vreau ca produsele ecologice să fie diferențiate de cele convenționale și că um, și do, îmi doresc ca consumatorii să poată face diferența între cele două și să se poată baza că uh, lucrurile stau așa cum um, este prevăzut pe etichetă. Însă nu putem să reglementăm acest lucru numai printr-o o, o cifră limită. Agricultura ecologică este tocmai ceea ce, cum am spus, uh, un proces all-inclusiv. Așadar, propun ca o nouă reglementare uh, să îmbunătățească prevederile referit, uh, și să prevadă posibile contaminări astfel încât responsabilitatea uh, să fie acordată uh, celor responsabili. De asemenea, aș vrea ca reglementările ce țin de controle uh, să fie menționate în regulamentul privind agricultura ecologică. Asta mă aduce și la domeniul comerțului și importurilor. Sunt de acord cu Comisia că trebuie să se schimbe ceva. Am citit uh, rapoartele Comisiei, Curții de Conturi și uh, autorităților europene uh, și este clar că trebuie să fie uh, consolidate controalelor. Însă lipsesc datele, lipsesc evaluările după ca, uh, și evaluările referitoare la ca, cauzele de fraudă. Uh, autoritățile naționale nu comunică între ele și cu atât mai puțin cu Comisia despre riscuri și eventuale măsuri de prevenție. Dacă vrem o piață unică funcțională pentru produse uh, bio, atunci trebuie să creăm uh, cadrul juridic pentru asta. Eu propun crearea unui uh, oficiu de monitorizare și control pentru agricultura ecologică. Aceasta ar urma să fie responsabilă pentru colectarea datelor și schimbul acestora referitor în ceea ce privește evoluția pieței privind semințele, și așa mai departe. Trebuie să avem avertizări în cazuri de fraudă, cum s-a întâmplat de curând la importul de furaje din Ucraina. Am discutat cu serviciile uh, comisiei, am ținut multe reuniuni și suntem dispuși să uh, definim toate aceste uh, obiective și sarcini um, Comisia este încă reticentă, dar eu cred că această agenție este necesară. Există uh, comis, o agenție pentru pescuit care este mai uh, responsabilă pentru mai puține uh, specii de pește decât și are mai puține competențe decât ar avea o astfel de agenție pentru agricultura biologică. Să vorbim și despre um, calendar Raportul va fi uh, tradus pe 20 aprilie și amendamentele raportorilor din umbră pot fi depuse până amendamentele pot fi depuse până la începutul lui mai. Asta înseamnă că vom încheia, vom vota în comisie în iulie. Știu, dragi colegi, că comisia pune presiune și spune că trebuie să uh, încheiem întreaga procedură în șase luni. Însă această primă lectură, conform tratatului de la Lisabona, nu este impusă, nu are impus niciun calendar uh, uh anume. Comisia, dacă vrea, poate să retragă propunerea dar uh, noi ne vom orienta după conținut și nu după uh, calendarul impus de comisie. Așadar, către comisie, dacă doriți să cooperăm cu bine până la capăt, vă rog să uh, adaptați calendarul la standardele noastre nu suntem noi responsabili pentru faptul că comisia, și o spun foarte clar, uh, că comisia ne-a depus, ne-a făcut o propunere uh, neechilibrată care nu corespunde cu ce își dorește sectorul, cu ce ne dorim noi. Deci, propun să ne luăm timpul pentru a avea un bun și echilibrat regulament privind agricultura ecologică. Mulțumesc! Bardzo mało czasu. Błagam o Doamnelor și domnilor, nu mai avem uh, mult timp, deci am să vă rog să fiți disciplinați. Domnul Lind. Jedna minuta, only one minute. Doar un minut. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, und vielen Dank an den Kollegen. Mulțumesc și mulțumesc domnului Heusling pentru prezentarea dumnealui și pentru modul în care a cooperat până acum Mm, cu raportorii din umbră. Cooperarea este una foarte bună, uneori există conflicte între grupuri, am senzația că la acest regulament, în general, însă există un consens în această comisie și anume nu vrem o revizuire totală a regulamentului privind agricultura ecologică, ci vrem mai degrabă o evoluție, deci o revizuire a regulamentului actual și o uh, compensare a lacunelor acestuia, astfel încât sectorul agriculturii ecologice să aibă un viitor bun în Europa, pentru că consumatorii și-o doresc, pentru că există o cerere și uh, cerere care în momentul de față nu este satisfăcută. Îi mulțumesc și comisiei pentru buna cooperare, dar mi-aș dori și mai multă cooperare în ceea ce privește substanțele reziduale și controlele. Mulțumesc. Domnul Andrew. Merci, président. Je voudrais à mon tour... Euh, mulțumesc, domnule președinte, și eu la rândul meu vreau să mulțumesc colegului Hosling pentru calitatea muncii sale. Și, într-adevăr, cred eu că suntem de acord pe multe subiecte multe puncte care au fost evocate în raportul său. Acum n-am să fac o listă, o să avem timp să dezbatem, vom depune și amendamente pentru a conlucra, dar, într-adevăr, sunt absolut de acord că există o legătură între definiția solului și latura vegetală și animală. Evident, există o muncă ce trebuie făcută pe subiectul reglementării, regulamentului. Sunt de acord cu actele delegate și ce a spus dumneavoastră pe tema lor, e nevoie de un echilibru și pentru că ne presează timpul, eu cred că uh, avem nevoie de adevărată reformă în ceea ce privește regulamentul bio și sunt de acord cu ideea de a avea o agenție specială de control, chiar dacă ar trebui să mai definim, să mai precizăm conturul exact al acestei agenții. Pani poseł Sanova, bez podziękowań. E, gracias. Are cuvântul doamna Sandra. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, aș dori să spun că în dezbaterea noastră referitor la agricultura biologică, ecologică, un element fundamental reprezintă rolul întreprinderilor mici a, a exploatațiilor agricole mici, care trebuie să fie protejate. Și printre toate aceste aspecte trebuie să menținem și să protejăm uh, semințele uh, la nivel local. Un alt aspect care suscită îngrijorare reprezintă substanțele neautorizate. Uh, eu am impresia că e o intenție din partea Comisiei pentru a introduce uh, organismele modificate genetic. Noi trebuie să fim foarte stricți în ceea ce privește controlele, însă nu în mod excesiv birocratic, așa cum se întâmplă de multe ori când verificăm calitatea. Și în ceea ce privește comerțul internațional, și voi încheia aici, mă îngrijorează impactul uh, referitor la emisiile cu efect de seră. Mă preocupă, deci, ideea că un comerț de alimente sănătoase care, pot fi, care poate fi desfășurat la nivel local ar fi contabilizat pentru aceste emisii. Sì, grazie Presidente e grazie al relatore. Eh, Are cuvântul domnul Zulo. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu, la rândul meu, aș dori să spun că sunt de acord cu ideea că toți actorii implicați de fapt, conlucrează pentru a pune la punct un regulament în așa fel încât în centrul preocupărilor noastre să se afle producătorul și consumatorul. Um, sectorul bio este unul important pentru că reprezintă, de fapt, viitorul Europei, viitorul teritoriilor noastre agricole. Și dacă nu reușim să obținem ceva care să ne permită să apărăm calitatea produselor, atunci ne pierdem vremea. Așa că eu am speranța că vom reuși să finalizăm acest exercițiu și că la final vom avea ceva care să ne permită să acordăm un rol central calității produselor europene. Președintele, mulțumesc foarte mult. Salut propunerea Comisiei și mă bucură faptul că în sfârșit vom avea reguli mai clare privind producția bio Cererea pentru produsele bio este din ce în ce mai mare, atât la nivel european cât și la nivel mondial. Totuși vreau să subliniez că încrederea consumatorilor în produsele bio trebuie să fie consolidată, mai ales prin efectuarea de controle regulate, nu pe bază de risc, dar și prin stabilirea de reguli clare privind etichetarea. Acest potențial uriaș la nivelul Uniunii Europene trebuie să meargă mână în mână cu deschiderea de noi piețe, cu promovarea valorii adăugate și beneficiilor acestor produse asupra sănătății. De aceea trebuie să valorificăm uh, acest potențial în negocierile uh, acordurilor comerciale care sunt în derulare atât cu Statele Unite cât și cu Japonia. Vă mulțumesc! Dziękuję. Pani poseł, pan poseł Łazoł. Ale cuvântul domnul Loazu. Prezydent. Mulțumesc, domnule președinte. Concurența neloială și frauda sunt prezentate pe bună dreptate ca fiind frâne pentru dezvoltarea corectă a agriculturii biologice în Europa și soluțiile nu mai au nicio șansă până în prezent să îmbunătățească situația. Ba din potrivă, dacă am înlătura controlele proprii pentru această filieră, pentru a alinia cu alte uh, controle, s-ar putea să ducă la dispariția lor totală. Un alt aspect se utilizează o mână de lucru foarte puternică în domeniu și asta nu a fost evocat. Mai multe anchete și reportaje din uh, uh, ultima vreme demonstrează că se utilizează mână de lucru clandestină subplătită, plătită în mod insuficient. Apoi, produsele uh, cu origine geografică, care sunt, uh, nu sunt suficient de bine promovate, s-ar putea să ducă, de asemenea, să fie în concurență cu produsele biologice. Și în final, aș dori să spun că ar trebui ca lanțurile de distribuție a produselor agroalimentare ar putea la un moment dat să pună mâna pe aceste pro, uh, produse pentru că reprezintă o nișă foarte promițătoare. O să... Aguilera, jedna minuta. Are cuvântul doamna Aguilera. Sí, gracias, breve. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Eu cred că e necesar să îmbunătățim reglementarea. Uh, pentru că e o adevărată șansă pentru acest sector al agriculturii, acest sector ecologic care este atât de important și care e, se bucură de o cerere foarte importantă. De aceea, în această revizuire necesară textelor, eu aș cere ceva foarte important și anume să menținem uh, deschise aceste, aceste ferme, aceste exploatații agricole. E nevoie de armonizare în așa fel încât în întreaga Uniune Europeană să, pentru că dacă nu, creăm o nesiguranță juridică foarte mare în rândul operatorilor și agenților comerciali. Ar mai fi și alte aspecte, dar din păcate nu prea mai am timp la dispoziție. Însă eu cred că se justifică, se, uh, este foarte întemeiat, așa cum spunea și domnul Hausen. Uh, nu, pierdem, nu trebuie să pierdem această oportunitate, această șansă. Mulțumesc, care cuvântul doamna Hazelka. Het voorstel van de commissie is erop gericht om het consumentenvertrouwen. Mulțumesc, domnule președinte. Propunerea comisiei vizează relansarea încrederii consumatorilor în produsele bio. Ce își doresc, de fapt, consumatorii? Mai întâi, trans trasabilitate corectă a acestor produse bio, dar, de asemenea, văd și bunăstare pentru animale. Pentru că, de multe ori, um, asta lasă de dorit uh, bunăstarea animalelor în sectorul bio. Pentru că există anumite derogări care au fost introduse și care demonstrează că, de fapt, nu se aplică aceleași norme pentru bunăstarea uh, animalelor peste tot în Europa și consumatorii sunt sensibili la acest aspect. Noi ne dorim să avem un nivel uniformizat de protecție ridicată a animalelor în Europa și va fi o ocazie ideală pentru a pune capăt anumitor practici care nu respectă animalele. Mă gândesc, spre exemplu, la castrarea inutilă. Mă gândesc, spre exemplu, la obligația de a utiliza doar anumite rase, cele care sunt cele mai rezistente. Apoi, transportul pentru sacrificarea acestor animale. De asemenea, iată elemente ce pot fi evocate și în acest context. Mulțumesc, doamna Eranz Garcia, mulțumesc, domnule președinte. Am să intru pe fond uh, în acest raport, pentru că au fost spus multe înainte, pentru că am dezbătut deja acest lucru de multe, de multe ori, din multe puncte de vedere. Dar m-aș referi la ce spunea domnul raportor, domnul Hausling, și anume Comisia Europeană dorește, uh, dorește să uh, strice echilibrul găsit pentru acest raport. Nu, Comisia Europeană nu-și poate permite acest lucru. Trebuie să aștepte să începem noi munca parlamentară, pentru că mie mi se pare că dacă ar face altfel, atunci pierdem o șansă. Și e nevoie de avizul nostru pentru a putea încuraja în mod concret consumul produselor bio în Europa și spun ca și reprezentanta a unei țări care produce cel mai multe produse bio în Europa. E vorba de Spania. Eu înțeleg foarte bine că acești producători au îngrijorări foarte mari pentru că s-a sporit de birocrația și e clar că trebuie să modificăm cât mai repede cu putință acest regulament propus de comisie. Așa că nu trebuie să mai amânăm, nu mai trebuie să mai uh, temporizăm și din punct de vedere al producătorilor știți că acest lucru era deja nevoie de multă vreme, pentru că am avut dezbateri pe această temă. Mulțumesc, domnul Nicholson, acum vă rog. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Mă exprim în numele doamnei Gerling, care este raportor din umbră și care nu a reușit să fie de față aici. Așa că vă voi exprima foarte pe scurt. Doamna raportor, doamna Gerling, dorește să mulțumesc domnului raportor pentru faptul că ne-a a, a menținut toți raportorii din umbră la curent despre evoluția acestui raport și felul în care lucrează la el. Uh, nu poate susține menținerea exact acelorași criterii uh, pentru toate tipurile de exploatație agricole și își exprimă dorința ca produsele acestea agricole ecologice să uh, poată fi promovate pentru că ele oglindesc și latura etică de producție. Și există controle care trebuie să fie organizate susține propunerea făcută de către raportor. Ar mai fi multe de spus, dar din păcate nu mai avem timp, așa că mă voi opri aici. Thank you, Chair. Um, um, this... Are cuvântul domnul Branen. Mulțumesc, domnule președinte. E un domeniu foarte important în care nu ne putem permite erori, pentru că e vorba de un sector uh, de frunte și s-a spus foarte bine că e vorba de un sector în creștere în care există o cerere din ce în ce mai mare în ultimii ani și e clar că această cerere se va multiplica pe viitor. Trebuie să evităm contaminarea accidentală a produselor bio și felul în care sunt uh, formulate lucrurile aici, s-ar da de înțeles că e vorba de răspundere la nivel de producător, indiferent unde anume intervine contaminarea. Și asta, evident, s-ar putea duce la dificultăți. S-ar putea ca, până la urmă, agricultorul respectiv nici măcar să nu-și poată continua activitatea. De aceea, cred eu, că nu trebuie să pierdem din vedere ceea ce se află în joc aici, miza importantă. Uh, e nevoie de o evaluare a riscului și ar trebui ca sancțiunea până la urmă să fie și proporțională. Благодаря, господин председател. Бих искал да обърна внимание на два конкретни аспекта от сегашното законодателство, които трябва да бъдат подобрени. Mulțumesc, domnule președinte, господин domnul Неков. Uh, aș dori să mă concentrez pe două aspecte, tocmai pentru a menține încrederea uh, cetățenilor în produsele bio. Mai întâi certificarea. Avem nevoie de o abordare care să reducă povara administrativă. Regulamentul, de asemenea, ar trebui să spună că, dincolo de dimensiunile fermelor, operatorii ar trebui să fie supuși unor controle anuale și asta ne va permite să avem o protecție a consumatorilor, a utilizatorilor, a, et, a um, etichetei bio în general. Apoi, în ceea ce privește etichetarea, putem spune că în Europa există o gamă largă de um, sisteme de etichetare bio. De aceea ne dorim să avem o etichetare care indică și originea semințele, spre exemplu, pentru că asta ar garanta calitatea și ne va permite să uh, reasigurăm consumatorii despre calitatea produselor uh, bio. Și asta va duce și la încurajarea uh, institutelor de cercetare în Europa să continue să uh, facă cercetare în domeniu. Are cuvântul domnul Agniu. Mulțumesc. M-aș întoarce la ceea ce se spunea din nou referitor la organizațiile de producători bio. Faptul că aceștia insistă asupra faptului că dacă ai o fermă, ea trebuie să fie 100% bio și nu jumătate-jumătate sau altfel. Uh, pentru că mulți dintre fermierii din, uh, din uh, Regatul Unit au renunțat la bio, la produsele bio, la producția bio, pentru că nu era profitabilă, nu, nu le aducea niciun fel de beneficiu. Apoi, Comisia Europeană, um, de asemenea, insistă asupra semințelor. Dacă un producător nu poate să aibă aceste semințe, atunci își pierde pur și simplu certificarea. Nu mai are niciun fel de statut de producător organic. Acum, vă rog, puteți să reveniți cu detalii pe acest subiect.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 Domnul președinte, mulțumesc. Foarte pe scurt aș pune accent în ceea ce înseamnă linearitatea standardelor la nivelul tuturor țărilor membre pe Uniunea Europeană legată de ceea ce înseamnă produsele bio. Adică un produs bio să fie bio atât în Franța cât și în Germania sau în alte state, pentru că sunt unele legislații naționale care sunt mult mai, mai permisive sub acest aspect și de asemenea principala preocupare trebuie să avem în ceea ce înseamnă uh, securitatea acestor produse bio și aici poate că n-ar fi, uh, mă rog, de, de respins invitarea unui registru central la nivelul Uniunii Europene pentru a se evidenția tranzacționările transfrontaliere pe de-o parte și pe de altă parte chiar înființarea unei agenții la nivelul Uniunii Europene pentru ceea ce înseamnă agricultura ecologică. Mulțumesc! Przedstawiciel Komisji Diego Kongofano de la comisie, reprezentantul Diego Cofano. Vă rog frumos, nu mai mult de, doi, de patru minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul. Domnule președinte, cred că se fac progrese. Comisia a avut mai multe întâlniri tehnice cu domnul Hausley, cu echipa sa, pentru a vedea diverse aspecte ce pot fi clarificate și domnul Hausley a avut o atitudine foarte constructivă, vom lucra împreună și în continuare în ce privește dezvoltarea durabilă în acest sector, dorim și un, uh, o, un control, un tratament echitabil pentru toți uh, producătorii și, de asemenea, controle în acest domeniu și un logo specific. Creșterea acestui domeniu este cam de 9% în Europa în fiecare an, însă mare parte din această creștere provine din importuri. Dorim deci o creștere sustenabilă pe termen nu numai scurt, ci și mediu și lung. Și atunci când comisarul Hogan a intrat și a intrat în funcțiuni, s-a angajat să uh, evalueze acest dosar, având în vedere criticile exprimate în mandatul precedent. Și s-au avut loc, deci, o serie de consultări cu părțile interesate, cu miniștrii de ex, uh, resort unii au dorit status voul în producția, de pildă, a cărnii bio, însă trebuie să fim transparenți și să existe un tratament echitabil pentru toți producătorii UE de produse bio pentru a avea aceleași reguli peste tot. Și atunci un uh, logo al UE ar fi o garanție în acest sens. În același timp, uh, nu sunt de acord uh, cu cei care spun că trebuie să menținem total status quo să nu se schimbe nimic. Nu, nu, agricultura bio astăzi nu este perfectă, asta este foarte clar. Pentru că există agricultura aceasta bio care e tributară situației de înainte de tratatul de la Lisabona, însă trebuie în continuare să consolidăm acest sector care este promițător și care poate crea um, locuri de muncă câteva probleme. În primul rând, controle și inspecții. Să nu uităm că toată lumea spune că sistemul de control și inspecții trebuie să fie consolidat și să fie bazat pe învățămintele din trecut. Recomandările curții de conturi nu pot fi astfel ignorate. <clears throat> Apoi, în anumite state membre avem probleme și uh, asta uh, în sensul fraudelor. Nu trebuie să uităm acest lucru. În ceea ce privește suprapunerile, dorim un set unic de reguli și proceduri dar cu flexibilitate, ceea ce ar duce la un sistem mai robust. Propunerea Comisiei dorește de asemenea o uh, analiză de risc uh, în acest sector. Deci Comisia este uh, deschisă pentru alte soluții în domeniile cu risc mai scăzut, dar să nu se aplice lucruri suplimentare a poveri operatorilor. Controle și inspecții. Euros. We want to create level. Vrem să creăm un spațiu, un punct de plecare comun. Asta uneori duce la situații în care logo-ul Uniunii Europene este pus pe produse importate care nu l-ar fi obținut dacă ar fi fost produse în interiorul Uniunii Europene. Acest lucru nu ar trebui să fie acceptat. Uniunea Europeană este deschisă la importuri, dar de ce să acceptăm standarde reduse pentru importuri din state terțe? Vă rog să nu uitați că nu toate dintre aceste țări sunt state în curs de dezvoltare. Produsele bio, organice, trebuie să respecte aceleași produse dacă vor același logo. În același timp, uh, testăm produse din uh, produs, produse din state terțe și dacă ele corespund, dorim să continuăm să le vindem, cum ar fi din Elveția, din Tunisia, din Japonia, Statele Unite dar ceea ce ne dorim este ca produsele să respecte aceleași reguli ca și cele europene dacă vor logo-ul european. În ceea ce privește pesticidele, uh, status quo-ul uh, nu este uh, acceptabil, nu se poate să continuăm să vindem produse contaminate cu logo de produse organice. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Îi vom da cuvânt, îi, îi, îl vom, îi vom cere raportorului să ne trimită uh, calendarul prin e-mail. Două minute pentru raportor. Dragi colegi, mulțumesc pentru această dezbatere. Pe multe puncte este clar că suntem de acord, însă subliniez un lucru, ceea ce a spus și colega din Spania. Vom încerca să îmbunătățim uh, această propunere. Nu se poate să, avem trei, să acceptăm 30 de acte delegate cu toată încrederea pe care o avem în comisie. Comisia ar putea să intervină în acest text și ar putea să dea noi reguli pentru agricultura ecologică și nu putem accepta asta. Sectorul are un drept de a avea o legislație fiabilă pentru următorii 10 ani și acest lucru nu se poate decât dacă aceste acte delegate sunt aduse în textul de bază și creăm certitudine pentru sector. Asta costă timp, nu suntem întotdeauna de asemenea de acord cu Comisia, dar vom face acest lucru. Calitatea are prioritate față de rapiditate. Pot să vă garantez că înainte de pauza de vară, vom avea un aviz în comisia noastră, mai ales având în vedere consensul de care ne bucurăm și uh, având în vedere că am discutat deja mult cu raportorii din umbră, cred că vom obține asta, vom avea o poziție comună pe care o vom supune Parlamentului și considerăm că putem începe cu trialogurile în septembrie. Sunt uh, optimist în acest și încrezător în acest sens nu pot decât să fac apel la comisie, să continuăm uh, cooperarea constructivă și în așa fel încât propunerea să asigure că sectorul se poate uh, dezvolta și nu rămâne un sector de nișă. Mulțumesc! Mulțumim! Președintele mulțumește cu amabilitate și interpreților. Aș dori să îl rog încă o dată pe raportor să ne trimită un e-mail cu termenul <coughs> de amenda, pentru amendamente și cu programul în general. Mulțumesc tuturor. Nu uitați să vă aduceți cartelele de vot la ora 3. Mulțumesc. Poftă bună!